Buenas tardes. Comenzamos, reanudo la sesión y comenzamos con el presupuesto 2013, ni más ni menos. Eh, începem cu bugetul pentru 2013, nici mai mult, nici mai puțin. A fost publicat uh, pe 4 aprilie proiectul de buget și, în principiu, acesta va fi publicat în timpul, va fi prezentat în timpul reuniunii din uh, iunie. Atunci vom avea primul uh, schimb de opinii referitor la elementele bugetare din acest raport. E vorba de un raport pe care îl va realiza domnul Rivelini, căruia îi dau cuvântul uh, fără nicio adăugire. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. La ringrazio ed entro subito nel merito. Vă mulțumesc și dați-mi voie să trec direct la aspectele cele mai importante. În calitate de raportor pentru bugetul 2013, pentru 2013, iau cuvântul pentru că vreau clarificări și sugestii referitor la creditele pentru pescuit și pentru o serie de linii bugetare. Este evident de la prima lectură că se presupune o creștere de doar 2%, care nu va fi suficientă pentru a acoperi nevoile tuturor sectoarelor. Iată de ce un sector atât de important și strategic precum pescuitul va avea de suferit. La asta se rezumă. În cadrul bugetar pentru 2013, nu au fost alocate suficiente resurse pentru politica maritimă integrată sau pentru programele de sprijin pentru dezvoltare. 11,905. Aceasta este linia bugetară Încă nu știm care este situația referitor la creditele de angajament. Rămâne de văzut uh, dacă se va clarifica această situație. Sper că pentru acest program specific să putem primi uh, să putem uh, primi fonduri, fondurile necesare alocate. Împărtășim aceleași îngrijorări referitoare la politica comună de pescuit. Îndeosebi în ceea ce privește angajamentul UE, de a păstra și îmbunătăți sectorul pescuitului. E vorba de 1107. Având în vedere situația dificilă din punct de vedere economică din Europa, este esențial să dispunem de suficiente fonduri. Un alt sector important reprezintă 1102. E vorba de pescuit Aici s-a înregistrat, s-a înregistrat o reducere de 20%, având în vedere toate prioritățile stabilite pentru buget perioada de programare 2007 până în 2013 pentru PCP, precum consolidarea structurilor operaționale, dezvoltarea unor întreprinderi viabile din punct de vedere economic, având în vedere toate acestea. Așadar, trebuie neapărat să analizăm toate aceste reduceri, deoarece, în caz contrar, vor avea un efect negativ profund asupra acestui sector. Mă bucură uh, să văd că s-au uh, înregistrat creșteri pentru FEAMP. E vorba de linia bugetară 1106 și pentru 1000, o, pentru 110613 neconvergență și avem 33,6 milioane de euro pentru prima linie bugetară criteriile de convergență și o sumă similară alocată pentru obiectivele de neconvergență. De asemenea, s-a ținut cont de importanța FEAMP. Sumele destinate încurajării pescarilor de a întreprinde alte activități și pentru a contribui la creșterea durabilității activității acestora. Cred așadar, în linia bugetară 1106 trebuie să avem suma totală și trebuie de asemenea să ținem cont și de viitoarea aderare a Croației la UE. Ținând cont de toate acestea, trebuie să ne asigurăm că sprijinim și protejăm acele țări care deja se află în UE, ca acestea să nu aibă așadar de suferit de pe urma aderării Croației. Aș dori de asemenea să știu de ce s-a înregistrat o reducere de 15% pentru guvernanța pentru piața comună a pescuitului. E vorba de linia bugetară 1104. Cred că ar trebui să rămânem cel puțin la nivelul din 2012. Acele fonduri pentru conservarea resurselor acvatice, e vorba de linia bugetară 1107. reducerea prevăzută pentru 2013 pentru un sector atât de important ca pescuitul nu ne va permite ca acest sector să se dezvolte durabil și asta într-o perioadă de criză. Întreaga Europa se confruntă la ora actuală cu o perioadă de criză. Sper așadar că vom primi explicații pentru aceste reduceri majore și Cred că trebuie să ne asigurăm că toate liniile bugetare pe care le-am amintit și că toate creditele de plăți sunt analizate corespunzătoare. Vă mulțumim, domnule Ghiuveline. Cred că comisia dorește să ia cuvântul, da? Vă mulțumesc foarte mult, stim, stimate domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a, prezintă, de a prezenta propunerea Comisiei uh, de buget pentru anul următor. Dați-mi voie să vă prezint câteva noțiuni generale referitoare la context și apoi am să scot în evidență câteva elemente cheie ale propunerii noastre pentru uh, Fondul European de Afaceri Maritim și Pescuit. Și am să încerc să răspund la câteva din observațiile domnului Ghiolini. După cum știți, Comisia a adoptat uh, în urmă cu o lună propunerea de buget și și doamna comisar a venit să prezinte acest buget imediat, după cum spunea domnul Ghivelini, ne confruntăm cu vremuri de criză. Ca atare, Comisia a elaborat acest buget, această propunere de buget, ținând cont de două principii. În primul rând, realism. Angajamentele pentru 2013 se bazează pe punerea în aplicare în trecut a creditelor. De asemenea, un principiu călăuzitor a fost acela al responsabilității. Acest lucru vizează îndeosebi creditele de plată pentru că acesta reprezintă o bază esențială pentru cheltuielile în viitor. Practic, angajamentele de astăzi reprezintă plățile de mâine. Aici, uh, Comisia a aplicat o regulă transversală la nivelul întregului buget, și anume că creditele de plată pentru 2013 ar trebui să rămână stabile. Creditele de angajament trebuie să rămână stabile. Iar creșterea creditelor de angajament este limitată de inflație, adică de 2%. Bugetul total include peste 150 de miliarde la credite de angajament și o, aproape 138 de miliarde la creditele de plată. Ca să fim foarte clari, proiectul de buget nu acoperă costul aderării Croației. Aceste costuri au fost deja discutate cu Croația și fac parte din pachetul financiar uh, stabilit uh, la conferința de aderare și noi vom prezenta o ajustare pentru Croația în timp util, probabil la începutul anului 2013 momentul în care uh, se va modifica bugetul. Și, după cum știți, aderarea e prevăzută în iulie, deci va fi tocmai bine. Acum, titlul bugetar care ne este specific nouă putem spune că pentru afaceri maritime și pescuit, suma reprezintă o sumă suficient de stabilă ca să asigure stabilitatea pentru acțiuni. La creditele de angajament e vorba de peste un miliard de euro și la creditele de plată 830 de milioane de euro pentru 2013. Aici se includ cheltuielile de personal și de gestiune. În ceea ce privește anul 2012 putem spune că la creditele de angajament a avut loc o reducere de 1,4%, ceea ce se explică prin situația politicii maritime, despre care voi referi. Și avem o creștere de 3,3% la creditele de plată. 3,6, mă scuzați. Dacă e să vorbim de cheltuieli și de modul în care acestea sunt distribuite, liniile care țin de fondul de pescuit reprezintă două treimi din bugetul nostru. Și aici avem o creștere față de 2012, cum spunea și domnul Rivelini, o creștere de 2,3%. Ceea ce face că suma acum este de 686 de milioane de euro pentru anul 2013. De asemenea, creditele de plată au crescut destul de mult. Dacă e să comparăm creditele de angajament la fondul de pescuit în 2013, vedem că a fost o creștere de 7,3% față de 2012 și știu că problema unor credite de angajament uh, uh, suficiente a fost deja discutată de comisia dumneavoastră, de aceea precizez asta. Această creștere la plăți va acoperi, bineînțeles, plățile intermediare care vor fi încă date în cadrul uh, Fondului European de Pescuit, care își va continua activitatea pe parcursul lui 2013. Cea mai importantă parte din buget se referă la dimensiunea internațională a activităților noastre. Creditele de angajament pentru uh, pescuitul internațional reprezintă 14% din bugetul general pentru a acoperi și sumele la acordurile de pescuit care sunt în vigoare, dar și pentru a plăti uh, protocoalele care intră în vigoare în 2013. Și aici ar vrea să vă spun că sumele cerute pentru linia de rezervă se uh, oglindesc obiectivele noastre privind oportunitățile de pescuit și privind faptul că în 2013 trebuie să se mențină anumite acorduri de pescuit, tot la domeniul internațional. Avem credite de angajament pentru contribuții obligatorii și um, voluntare la consiliile regionale de pescuit și la organele voluntare. Și bineînțeles, aici pentru o mai bună guvernanță și pentru o gestionare durabilă la nivel internațional în domeniul pescuitului. Acum, două componente principale, și anume conservarea și controlul. Sunt capitole care au aceeași dimensiune în buget și așa cum a spus și domnul Rivelini, la ambele capitole au scăzut puțin creditele de angajament. De ce? Voi încerca să vă spun de ce. Referitor la conservare, Scăderea de 4% din buget are de a face cu ajustările în curs în ceea ce privește sprijinul financiar pentru programele naționale de culegere a datelor. E un exercițiu făcut de statele membre care se bazează pe nevoile demonstrate de nivelul de implementare în acești ani. Referitor la control, există două motive principale pentru uh, scăderea de 1,5%. În primul rând, în 2013 nu prevedem nevoia de a uh, sprijini, de exemplu, traulerele sau uh, aeronavele, ceea ce este foarte costisitor. Și referitor la investițiile pentru implementarea regulamentului de control, uh, Aici majoritatea cheltuielilor au fost deja făcute și acoperite în ultimii ani. Referitor la control, aș vrea să vă spun că, bineînțeles, acest capitol include și subvențiile plătite agenției de la Vigo de control în domeniul pescuitului, care acum e în plină activitate și bugetul a fost înghețat la nivelul din 2012, asta ca parte dintr-o regulă generală a Comisiei de a limita cheltuielile administrative cât mai mult cu putință. Acum, capitolul privind piețele de pescuit. Domnul Rivelini s-a referit și el la asta. Aici, în ceea ce privește conținutul măsurilor, finanțăm practic aceleași măsuri în ceea ce privește organizarea piețelor și regiunile ultraperiferice. Există o mică scădere dacă să comparăm cifrele cu cele din 2012, deoarece sumele pentru angajamente și plăți au fost uh, stabilite uh, uh pentru suma de 20 de milioane de euro. În ceea ce privește prosele de pescuit, aici a scăzut alocarea, alocarea pentru a oglindi nivelul de implementare, să comisia va urmări evoluțiile de pe piață îndeaproape, dacă e nevoie se vor face ajustări. În ultimul rând, politica maritimă. Comisia nu cere credite de angajament pentru 2013. De ce? Asta se explică deoarece avem un acord la care s-a ajuns atunci când s-a făcut regulamentul financiar. Atunci s-a hotărât ca în 2011 și 2012 să se prevadă sumele necesare. Asta înseamnă că acele credite angajament care corespund acestui program au fost incluse în buget, însă cheltuielile de implementare Uh, deci implementarea va continua și în 2013. Și aș vrea de asemenea să vă spun că noi cerem 15 milioane de euro la creditele de plată pentru acțiunile care se desfășoară în cadrul acestui program. Doamnelor și domnilor, nu vă mai răpesc timpul, vreau doar să conchid și să vă spun că am încercat să obținem echilibrul corect în această propunere bugetară pentru 2013, pentru a asigura, pe de o parte, menținerea politicilor noastre și pentru a ține cont și de situația dificilă prin care trecem cu toți, prin care trec cetățenii. Și acum, bineînțeles, așteptăm uh, discuțiile dintre autoritățile bugetare pentru a finaliza bugetul pe 2013. Vă mulțumesc pentru atenție. Gracias, eh, señor. Vă mulțumesc, doamna Fraga. Mulțumesc, domnule președinte și aș dori să mulțumesc și Comisiei și domnului Rivelini. Eu, în principiu, sunt de acord cu observațiile făcute de domnul Rivelini și mie mi se pare că o politică de pescuit uh, care să fie demnă de acest Parlament, întotdeauna noi am acordat sume pentru această politică și ținând seama și de inflație, uh, am senzația că de data aceasta vom avea mai puține sume pentru politica comună de pescuit. Cu atât mai mult cu cât organizăm o reformă a politicii comune de pescuit și cred că o scădere de 1,6 în uh, creditele de angajamente este o scădere semnificativă. Cu acestea fiind spuse, aș dori să spun în continuare că aceste cheltuieli administrative care au fost evocate, uh, Comisia pare să le accepte foarte bine, dar dacă ne uităm la celelalte capitole, vedem că întotdeauna există o scădere, o scădere semnificativă și, sincer, ne putem uita la, spre exemplu, linia bugetară pentru piață, 11,6%. Ehm, la nivel internațional, 10,7% în uh, credite de plată și de angajamente. Guvernanța, care e o temă atât de importantă, căruia noi, Parlamentul European, am acordat atât de mult uh, atenție și, din nou, 13,5%. Și vedeți că, uite, acest lucru este foarte important pentru că ne aflăm la finalul uh, programului, uh, perioadei de programare. Știm că în ultima vreme au existat mai multe cheltuieli. Apoi, în ceea ce privește conservare, 4,3%, uh, iarăși, din nou, o scădere. Și nu știu de ce s-a hotărât acest lucru, de ce s-a hotărât că pentru anul următor nu vom mai plăti nici pentru nave, nici pentru aeronave, nimic. Uh, Uh, eu am senzația că, da, aici e vorba de o adevărată reformă pentru acest buget și văd că sunt scăderi peste tot. De aceea, din punctul meu de vedere, sincer, mi se pare foarte greu să putem justifica un astfel de buget cu asemenea scăderi și atunci uh, să vedem până unde vom merge cu, cu aceste scăderi, pentru că proiectul de buget al Comisiei uh, este așa cum este și cred că uh, Având în vedere situația acestui sector, având în vedere teme importante precum guvernanța, precum conservarea și așa mai departe, uh, ar trebui să vedem ce se va întâmpla și dacă și agenția de control va fi de acord cu acest proiect de buget. Oricum, indiferent ce ar fi, va trebui să studiem proiectul în detaliu, linie cu linie, bugetară și Per ansamblu vedem că există o scădere pentru creditele de plată sau creditele de angajament, există o tendință de scădere și uh, oricum vom vedea împreună cu domnul raportor ce anume putem face pentru a rezolva această situație. Președintele, mulțumesc, domnule, doamna Fraga, domnul Romeva. Mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu Vreau să subliniez faptul că această dezbatere este importantă, mai ales în contextul acesta în care avem anumite situații care ne demonstrează că lipsa de investiții uh, în elemente importante, cum ar fi, spre exemplu, controlul, ar, vor avea consecințe. Și atunci plec de la două exemple. De, de fapt, un exemplu care l-am văzut chiar în săptămâna aceasta. Vă amintiți că Vă amintiți de furtuna care a avut loc și care a afectat toate bancurile de ton Uh, și știm că există anumite norme care sunt în vigoare în ceea ce urește pescuitul acestei specii. E vorba de acele paragate flotante. Și știm că există abuzuri. Există abuzuri și ne aflăm în fața unei situații uh, Uh, destul de complicate. În momentul în care vom prezenta rezultatul politicilor de control în următoarea ședință din noiembrie, va trebui să explicăm faptul că noi știam ce se întâmpla, dar că nu puteam să intervenim. Și un exemplu, un exemplu în această regiune, în această pescărie. Mai sunt și altele asemănătoare. Și iată că avem o problemă destul de gravă. Și anume că dacă reducem în uh, instrumentele pe care le avem și care sunt puține uh, de aplicare a normelor, deci dacă reducem resursele, atunci atunci lucrurile se vor complica și mai mult. În orice caz, e vorba de o analiză pe care trebuie să o facem în momentul în care vrem să estimăm care ar putea fi uh, bugetul pe viitor și în ce direcție ar trebui să meargă aceste reduceri. Eu cred că în direcția în care merg acum e o direcție destul de periculoasă. Mulțumesc, domnule Romeva, domnul Nilsson. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în numele lui Estel, pentru că Estel e ocupată din cauza alegerilor uh, din Franța și încearcă să candideze acolo pentru a obține un mandat. În fine, nu este de față, așa că m-a rugat să transmit mesajul ei și anume că a existat o foarte bună cooperare cu raportorul, cu raportorii din umbră și mi-a trimis observațiile pe care dorea să le e, prezinte. Aici două aspecte importante din partea sa. Trebuie să înțelegeți că Parlamentul, deja în 2011, a spus că va fi necesar să sporim resursele acordate fondului de pescuit și asta comparativ cu 2013, deci pentru viitor. Iar uh, dezbaterea actuală, în consecință, trebuie să țină seama de această necesitate și să propună credite uh, în corelație cu această solicitare. În al doilea rând, toți oratorii care au intervenit au mers în această direcție și și-au pus întrebarea, da, acum ne aflăm într-o perioadă de reformare a politicii comune de pescuit. O adevărată reformă și reușita ei va depinde de modul în care vom reuși să colectăm date, să culegem date, pentru că întotdeauna vrem să știm cum anume funcționează, cum, cum se dezvoltă, cum evoluează stocurile, iar pentru asta avem nevoie de date științifice care să fie culese în permanență. Dacă nu vom face acest lucru, dacă vom da greș încercând să facem acest lucru, dacă nu vom avea resurse financiare suficiente pentru a face acest lucru, atunci asta ar putea reprezenta o adevărată uh, o adevărată încercare pentru întregul sistem. Deci puteți vedea că uh, colectarea datelor necesită fonduri, fonduri care trebuie să fie plătite, fără de care ne aflăm în prezența unui pericol, pur și simplu. Mulțumesc. Nu mai sunt și alți uh, colegi care să dorească să intervină? Nu? Atunci bine. Raportorul, domnul Rivelini. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, ca și colegii mei, nu sunt absolut deloc încântat de răspunsul comisiei. Evident, da, criza, cu toții știm că această criză este, există. Dar, în același timp, nu putem nega anumite realități, uh, ascunzându-ne după cifre. Comisia pentru Croația a spus că poate va interveni ulterior pentru politica maritimă și a recunoscut că deocamdată nu sunt fonduri prevăzute și că eventual într-o a doua etapă poate vor exista 15 milioane de euro suplimentare. Însă nu ne-a spus absolut nimic despre și de altfel la, la colegii s-au referit la acest lucru, mai ales doamna Fraga, nu ne-a spus absolut nimic despre piața pescuitului unde vedem că reducerea este de peste 10%. E totuși o cifră însemnată, nu? Semnificativă. Mai mult decât atât, Comisia, referitor la controle, controle, a recunoscut că și acolo s-au introdus anumite reduceri. Uh, ori în Europa noi știm foarte bine că ne aflăm într-o situație dificilă, însă într-un sector precum sectorul pescuitului nu putem înțelege acest lucru și au spus și ceilalți colegi exact la fel. Nu e normal să se meargă mai departe decât uh, cu anumite măsuri decât s-a făcut pentru tutun sau pentru bumbac. Schimbarea, modificarea cifrelor, uh, nu poate fi acceptată. E o deghizare a conturilor, e o manipulare a cifrelor. Noi avem o anumită responsabilitate față de cetățeni, noi avem o anumită responsabilitate față de lucrătorii europeni și știm foarte bine că putem fi la un moment dat confruntați cu anumite scăderi, cu anumite reduceri, uh, eu știu, hotărâte în plen în caz de o uh, situație de criză și situație de urgență. Însă, sincer, în momentul de față nu sunt absolut deloc mulțumit cu răspunsul Comisiei și cu ocazia următoare următoarelor ședințe și întruniri am să încerc să vă prezint elementele ce vor fi prezentate ulterior. Foarte bine, trecem acum, spune domnul președinte, la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, punctul 16 de pe ordinea de zi. Ni s-a prezentat deja un raport din partea Comisiei și împreună cu președintele Parlamentului și cu toți președinții grupurilor politice au acceptat să existe o coordonare globală. Sperăm că vom avea un raport intermediar care să conțină și raportul comisiei noastre. Și în principiu vom începe la finalul lunii iunie să redactăm poziția noastră. în vederea negocierilor. Și fără a aștepta prea mult, dau cuvântul raportorului, domnul Ferreira, pentru ca el să ne prezinte proiectul său. Obrigado, Presidente. Uh, todas as preocupações que foram aqui. Mulțumesc, domnule președinte. toate îngrijorările pe care ne le-au împărtășit colegii pe marginea punctului dezbătut mai devreme, de fapt nu fac decât să se fie întărite prin dezbaterea pe care o vom avea acum, pentru că am discutat despre perioada pentru bugetul de 2013, însă acum vom discuta despre perioada 2014-2020, perioada care va condiționa toate bugetele pentru, această, uh, uh, pentru acest interval. Deci toate neliniștile exprimate de colegi, evident, sunt întemeiate în uh, cadrul acestei dezbateri și în proiectul de aviz pe care eu îl pregătesc, am încercat să țin seama de o parte, de mare parte din aceste îngrijorări. în document, încerc să subliniez importanța pe care o are sectorul pescuitului și atenția de care trebuie să se bucure acest uh, sector în următoarea perioadă de programare. E un accent pe care l-am uh, subliniat deja în uh, raportul Comisiei Șure în ceea ce privește perspectivele financiare. Deci preiau aici, în acest document, acest, această solicitare, acest la apel. Iar pentru perioada 2014-2020 se prevede o dotare globală de 6.685 de milioane de euro pentru pescuit și afaceri maritime. Deci 6 miliarde și un pic iar cu viitorul FEA, cu măsurile de piață, cu cheltuielile pentru organizațiile regionale de gestionare a uh, pescuitului, avem cam 250 de milioane de euro în medie anual pentru perioada de funcționare prevăzută între 2014-2020. Deci vă rog să observați că e o valoare inferioară cifrei prevăzute pentru 2013, deci pentru ultimul an al cadrului financiar plurianual actual chiar dacă vom ține seama și de anumite corecturi ce vor fi introduse ca urmare a inflației. și constatăm aceste cifre și această situație cu îngrijorare, pentru că uh, anumite obiective politice propuse de Comisie în comunicarea sa, și anume un buget pentru Europa 2020, uh, conține obiective de, politice, spre exemplu, uh, inovația, Uh, promovarea tranziției pentru sectorul pescuitului cu un impact redus, eliminarea anumitor, unui anumit impact negativ, viabilitatea ecosistemului, viabilitatea comunităților care depind de pescuit și așa mai departe. Toate aceste obiective, de fapt, au nevoie de resurse, resurse care lipsesc. Resurse financiare pe care va trebui să le suplimentăm și nu să le reducem, pentru că altfel nu o să reușim să ne atingem niciun fel de obiectiv, obiective care sunt frumoase și ambițioase și mai sunt și necesare. Deci, ideile pe care încerc să le prezint în acest aviz. Acum, un alt aspect vulnerabilitatea sectorului pescuitului. Noul cadru financiar plurianual prevede pentru sectorul agricol, ținând seama de vulnerabilitatea sa uh, din cauza perioadei de criză, prevede deci anumite mecanisme de reacție, având în vedere anumite situații de urgență. Și în avizul nostru, noi considerăm că vulnerabilitatea sectorului agricol uh, Uh, trebuie să meargă în paralel cu vulnerabilitatea sectorului de pescuit, care și el se confruntă cu o perioadă de criză, având în vedere uh, de reglările climatice și uh, de altă natură pe care nu le putem controla, nu le putem uh, dirija. Și deci este evident că dacă există anumite mecanisme care sunt prevăzute pentru sectorul agriculturii, atunci acestea trebuie extinse și la sectorul pescuitului. Acum, în ceea ce privește FEAM, Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit, insist și spun că acest instrument este esențial pentru viitoarea politică comună de pescuit. Deci are nevoie de resurse financiare suficiente pentru a putea răspunde la uh, așteptări. Are o dimensiune de coeziune care trebuie să fie întărită cu, bineînțeles, uh, consolidarea legăturii care există cu celelalte politici de coeziune Apoi există și aspecte legate de simplificarea accesării acestor fonduri și sunt aspecte pe care le preiau în text. Și apoi se mai pune de asemenea accentul și pe faptul că viitorul FEAMP, viitorul Fond European pentru Afaceri Maritime și Pescuit, va finanța sectoare care nu sunt acoperite de uh, actuala uh, programare financiară. Deci va avea un cadru mai larg decât uh, politica Europeană de Pescuit deocamdată. Deci, dacă un cadru extins, exist, va exista un cadru extins, atunci e nevoie și de mijloace suplimentare. Nu putem accepta ca finanțarea acestor noi puncte, noi uh, domenii să se facă în detrimentul sau uh, pe spuza uh, mijloacelor acordate pentru pescuit. Deci, avertismentul pe care îl lansez e și, de fapt, și un apel. Uh, nu uitați, avem nevoie de cercetare științifică în domeniu, aspect important. În domeniul pescuitului s-a vorbit foarte mult în ședințele noastre despre această dimensiune, având în vedere neajunsurile care există în domeniu. Nu avem suficiente uh, date științifice, avem o gestiune a, uh, a stocurilor uh, care ar necesita astfel de, de, de, de, de, de date. Ar trebui să finanțăm astfel de studii. Știm că există foarte multe lacune în domeniu. De asemenea, îmbunătățirea culegerii datelor și punerea acestora la dispoziția factorilor interesați. E vorba de o îngrijorare pe care am avut-o dintotdeauna. Asistăm acum la o scădere a fondurilor propuse pentru 2013 de către Comisie. De aceea trebuie să amintim încă de pe acum, din nou, faptul că trebuie să ținem seama în mod corect de importanța acestui aspect cu ocazia redactării următorului, uh, următoarei programări uh, financiare. Acum, acvacultura, dezvoltarea acesteia, de asemenea, punct abordat aici. Și să nu uităm și chestiunea legată de regiunile ultraperiferice, care de asemenea au fost evocate. Trebuie să ținem seama de situația specifică a acestor regiuni și uh, să vedem că în momentul în care o regiune se confruntă cu dezavantaje structurale, regionale, geografice, acestea trebuie compensate. Acum, în ceea ce privește viitorul acord interinstituțional între Parlament, Consiliu și Comisie, va trebui să acordăm atenție deosebită asupra unor subiecte cu vechime pe care le tot discutăm și anume participarea reprezentanților Parlamentului European la negocierile acordurilor de pescuit la nivel internațional. Noi aici propunem o modificare uh, față de ceea ce este prevăzut în acordul interinstituțional actual și cerem, de fapt, ceea ce am cerut deja de foarte multe ori, um, cerem ca reprezentanții ai Parlamentului European să aibă un statut de observator pe picior de egalitate cu reprezentanții stat, statelor membre în toate etapele negocierilor, ținând seama de competențele sporite ale Parlamentului European în materie de acorduri încheiate în domeniul pescuitului. Iată, deci, principalele puncte pe care doream să le evoc. Uh, în raport mai uh, evoc de asemenea și dimensiunea externă, evident, e vorba de acorduri, uh, dar mai există și un alt aspect, și anume dimensiunea externă a politicii de pescuit, însă deocamdată prefer să mă opresc aici. Și acum aș dori să știu dacă dorește comisia să intervină, spune un președinte, vă rog. President, honorable members, thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere care este într-adevăr strâns legată de uh, discuția pe care tocmai am purtat-o referitoare la bugetul pentru 2013, pentru că tocmai cu propunerile FAM pentru bugetul uh, pentru intervalul uh, până în 2020 vom putea pune în aplicare obiectivele ambițioase pentru reforma PCP. Sunt pe deplin de acord cu viziunea raportorului asupra nevoii de a dispune de resursele necesare în cadrul FEAMP pentru a sprijini obiectivele reformei PCP. Într-adevăr, FEAMP reprezintă principalul instrument de finanțare pentru a sprijini aceste obiective. Doream doar să subliniez că în ceea ce privește volumul total al fondului, actualul FEAMP este dotat Noul fond, după cum vă subliniam, uh, are 6,5 miliarde de euro. Ca atare s-a ținut cont de această nevoie suplimentară atunci când s-au, s-au calculat sumele pentru perioada 2014-2020. De asemenea, suntem de acord cu nevoia de a simplifica măsuri specifice pentru pescuitul la scară mică și uh, sporirea fondurilor pentru pescuitul în scopuri științifice. S-a luat cont de toate acestea în propuneri, s-a realizat simplificare integrând diversele programe într-un singur fond, integrând FEAMP-ul în cadrul strategic comun, utilizând, uh, printre altele, sume forfetare și așa mai departe. Doar o lămurire în ceea ce privește suma totală a FF. Procentul VNB este aproape același ca în perspectiva financiară actuală. Aș dori să clarific că datele prezentate pentru afaceri maritime și pescuit, partea relevantă la toate acestea, datele așadar prezentate în proiectul de aviz nu țin cont de inflație. Și dacă ar fi să comparăm datele la prețurile actuale, anvelopa totală pentru afaceri maritime și pescuit este de 7,5 miliarde, așadar peste nivelul creditelor angajamentelor din 2013, uh, practic pornind din 2015 încolo. Ca atare, cheltuielile pentru afaceri maritime și pescuit în noul uh, FEAMP este destul de aproape de pragul actual. Doar câteva observații suplimentare referitoare la legătura suplimentară între FEAM și fondurile de convergență. Aici uh, am sugera ca FEAM să fie, continua, să fie în continuare considerat un fond sectorial pentru a sprijini obiectivele de reformă a sectorului pescuitului. Pentru noi acest lucru înseamnă că fondurile ar trebui destinate acolo unde sunt pescari, în orice regiune se găsesc aceștia, fie că e o regiune de convergență sau nu. În cele din urmă, o, mică lămurire. Se pare că în uh, proiectul de aviz reiese că nu s-ar continua cu schema pentru regiunea ultraperiferică. Dorința noastră, dorim să continuăm pe aceeași directe cu aceleași regiuni și aceleași sume în cadrul FEAM. Am să mă opresc aici. Pe scurt, pentru 2013 până în 2020, pentru această perioadă nu Uh, n-am schimbat uh, orientarea în sensul finanțării unei regiuni pe spus alteia, ci mai degrabă dorim să redirecționăm resursele acolo unde considerăm că obiectivele reformei PCP ar trebui să fie sprijinite. Vă mulțumesc! Muchas gracias. Ninguna intervención? Vă mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să intervină? Nu. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Ferreira dorește să intervină, da. Nu, nu v-am văzut, îmi cer scuze. Obrigado, Vă mulțumesc, domnul președinte. În ceea ce privește propunerea referitoare la acest cadru, în primul rând referitor la comparația dintre fondul actual și viitorul FEAMP, dumneavoastră, um, acestea finanțează domenii diferite. Cu alte cuvinte, FEAMP va finanța lucruri care nu au fost finanțate prin Fondul European pentru Pescuit, care sunt finanțate prin alte fonduri care vor dispărea așadar în viitor. Iată de ce toate uh, sumele care stau acum la dispoziție pentru fondul comun pentru pescuit și pe care le vom pune care le avem la dispoziție pentru viitorul FAM, nu le putem compara. Trebuie să vedem cum cum dispunem practic de aceste fonduri pentru domeniile care trebuie finanțate și vor fi mai multe domenii în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Consider că trebuie să venim cu niște clarificări Bineînțeles, trebuie să vegem că interpretăm cu toții în același fel documentele. Comunicarea Comisiei pentru Europa 2020 prevede o uh, o alocare de fonduri de 6,685 de miliarde de euro pentru FEAMP, cu alte cuvinte și măsurile pentru organizațiile de pescuit regionale și măsurile de piață. E vorba de o medie anuală de 955 de milioane de euro. Așadar, o medie anuală pentru fiecare an din cadrul 2000 2014-2020, dar acest lucru uh, va începe de fapt și din 2013. Cred că valoarea de referință despre care vorbeați înainte pentru ar trebui să fie pentru 2013. Facem uh, comparație cu prețurile din 2011. Pentru 2013 sunt valabile, sunt alocate 984 de milioane de euro, care sunt practic mai mult decât cât aveam în 2011, uh, iar valorile anuale sunt mai reduse decât ceea ce este prevăzut acum pentru 2013. Poate că ar trebui să lămurim încă o dată aici dacă într-adevăr am interpretat bine. Eu personal, cel puțin așa înțeleg documentul uh, prezentat de comisie și anume acest document uh, un buget pentru Europa 2020. În rest, interpretarea pe care o deriv eu este aceeași pe care am face atunci când analizăm cadrul financiar pentru toate domeniile. Știm că pentru acest cadru financiar 2014-2020, în termeni relativi, uh, se vor face reduceri în toate domeniile de politică. E vorba așadar de valori relative în ceea ce privește valoarea procentuală din PIB. Iar aceste reduceri se vor uh, reflecta și în sectorul pescuitului, dar am să lămuresc acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Ferreira. Haideți să vedem dacă trecem la următorul punct. Punctul 17, raportul UE referitor la coerența politicilor de dezvoltare. Am uh, adoptat decizia de a emite un aviz referitor la decizia Comisiei DV tot domnul Ferreira va fi cel care va prezenta acest aviz. Îmi cer scuze, termenul pentru înaintarea amendamentelor, am uitat să vă spun acest lucru, pentru dosarul pentru raportul anterior este 11 iunie la prânz. Așadar, îi dau încă o dată cuvântul lui. Ah, da, doamnă Lovin, îmi cer scuze. Se pare că am, am ratat, n-am fost atentă. Uh, când vorbim, când uh, e pe ordinea de zi punctul referitor la somon? Este... E acum numărul 15. Da, acum e numărul 21, spune domnul președinte. E numărul 21 așa cum am stabilit. Vine așadar după 20. Uh, s-a, făcut uh, așadar o modificare a 21, a fost anul 15. E ceea ce am stabilit ieri. Continuăm, așadar, dăm cuvântul domnului Ferreira încă o dată. Pardon? La comisión, no? Había hecho la comisie? Uh, comisia întâi dorește să intervină pentru a prezenta proiectul. Ya Venga, tine la palabra la comisie. Uh, Mr. President, honorable members, thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, uh, stimați membrii pentru posibilitatea de a prezenta acest raport referitor la uh, coerența politicilor de dezvoltare. E cel de-al treilea raport, publicat pe 15 decembrie 2011. Nu am să intru în detalii, deoarece e un exercițiu de raportare care se realizează asupra unor uh, domenii care ar putea să influențeze dezvoltarea. Dacă ar fi să intrăm în detaliu, am putea să rămânem uh, cel puțin trei ore. Am să trec pe scurt uh, asupra procesului și vedem întrebările dumneavoastră. E un raport așadar pe care Comisia le elaborează la fiecare doi ani. E un raport realizat la mandatul Consiliului și raportăm referitor la progresul coerenței pentru dezvoltare în uh, alte politici, așadar politici de care nu sunt uh, direct relaționate, printre care și politica de pescuit. Sunt implicate servicii atât din comisie, dar și din afara acestea, din alte instituții importante pentru statele membre. În acest an e un raport ceva mai special, deoarece în 2011 Raportul din 2011 va fi urmat de un prim raport în acest an de către, din partea Parlamentului. Doamna Birgit Schlimmer Jasram de la Comisia DEVE va fi cea care va elabora acest raport. Așteptăm contribuții interesante care cu siguranță vor face ca viitorul nostru raport să fie mult mai temeinic. După cum vă spuneam, documentul de lucru a fost publicat pe 15 decembrie 2011. Acest raport acoperă intervalul 2009 până 2011. În acest raport, pentru prima dată, ne concentrăm asupra unor cinci provocări care au fost stabilite în urma raportului din 2009. E vorba de comerț, finanțe, schimbări climatice, siguranță alimentară, inclusiv aspectul legat de pescuit, migrare și securitate. Există și un sector transversal care prezintă progresul realizat uh, referitor la proces, îmbunătățirea proceselor PCP și um, măsurătorile realizate de Comisie și de statele membre. Raportul are trei părți. Prima parte um, vizează chestiunile transversale, inclusiv punerea în aplicare a PCP în statele membre la nivel UE, structuri integrante, documente și procese necesare pentru promovarea politicii, pentru coerenței politicii și implementarea politicilor. Toate acestea toate acestea se traduc practic în consultări și întâlniri cu practicieni. Următorul sector reprezintă un sector tematic acesta acoperă cele cinci provocări. Cred că este secțiunea care vă interesează cel mai mult, sec- secțiunea securității alimentare, unde se vorbește de pescuit. În ultimii doi ani am, a, a trebuit să stabilim uh, priorități. Raportul nu a putut acoperi toate provocările. Principalul dosar din uh, ultimii doi ani a fost dosarul referitor la reforma PCP și raportul nostru evaluează un pic din, din uh, perspectiva dezvoltării ce se regăsește în propunerea PCP și cum putem să îmbunătățim această propunere. Structura reflectă structura stabilită în 2009, dar acest lucru nu înseamnă că în următorii ani pescuitul nu ar putea să fie un capitol individual. Până acum s-a menținut structura referitoare la, cinci, uh, la cele cinci provocări. Cea de-a treia parte oferă un rezumat al lecțiilor învățate și delinează obiectivele și provocările pentru următorii ani. Și aici uh, pescuitul este un sector asupra căruia dorim să ne concentrăm în viitor, având în vedere monitorizarea propunerii PAC. În redactarea acestui raport a reieșit nevoia de a consolida politica de uh, cooperare și dezvoltare. S-a pus accentul pe cooperarea dintre UE și statele membre, pe cooperarea activă, de exemplu, la nivelul internetului, la nivelul platformei internaționale OECD, ca un pas uh, important, de exemplu. E vorba de un exercițiu deosebit de raportare, deoarece nu vizează doar acțiunile comisiei. Există așadar uh, anumite lacune încă. Iată de ce Aștept uh, cu mare interes observații, comentarii din partea dumneavoastră referitor la potențiale îmbunătățiri. În cele din urmă, măsurile luate în ultimii ani um, au dus la îmbunătățirea monitorizării și uh, au scos în evidență nevoia de a îmbunătăți monitorizarea și colectarea datelor pentru a veni cu politici mai bune, inclusiv în sectorul uh, pescuitului, pentru a avea o politică de dezvoltare bazată pe date concrete, date reale. Nu am să intru în detalii referitor la dimensiunea externă a politicii de pescuit, pentru că am înțeles că ați discutat despre acest lucru în detaliu. Aș dori să intru mai degrabă în detalii referitor la planurile noastre viitoare pentru anul următor. În cadrul Comisiei de, uh, pentru Dezvoltare s-a discutat la începutul anului referitor la acest raport. Se vor aduce uh, contribuții din partea comisiilor, din câte am înțeles și din partea comis- comisiei dumneavoastră, doamna Șlior Iastram, uh, Așteptăm uh, contribuții uh, pentru perioada următoare de raportare asupra problemelor uh, asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Vocea Parlamentului nu s-a făcut, Parlamentul nu și-a făcut vocea prea mult auzită la comisie. Iată de ce insistăm asupra nevoii de a primi contribuții din partea dumneavoastră. Pe 14 mai 2012, Consiliul a insistat asupra acestor concluzii. În aceste concluzii prezentate de comisii suntem încurajați să lucrăm la abordarea coerenței politicilor de dezvoltare, să încurajăm țările în sine să um, ne informeze referitor la impactul pe teren al politicilor noastre. Iată, aspecte pe care va trebui să le abordăm în viitor și care reprezintă o adevărată provocare. Nu am să intru în detaliile tehnice ale raportării pentru că nu vreau să vă plictisesc și cred că aveți alte lucruri de discutat. Vă mulțumesc foarte mult. Da, domnul Ferreira, acum aveți cuvântul. Uh, obrigat, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea două scurte comentarii. În primul rând, vreau să regret faptul că acest raport, care e un raport uh, important, uh, e un raport care evaluează, de fapt, coerența politicilor uh, Uniunii Europeane, Uniunii Europene, nu e disponibil acest raport în limbile oficiale. Asta e o primă notă critică pe care vreau să o spun. Un document atât de important nu are cum să nu fie tradus în toate limbile. Nu e tradus decât în uh, versiunea pe care o avem, doar, e doar în limba engleză. Deci de aceea ar trebui să fie um, soluționată această problemă și să ne fie um, distribuit documentul în cele 23 de limbi oficiale. Un al doilea lucru. Ca să justific de ce uh, noi ar trebui să facem un aviz în legătură cu coerența politicilor de dezvoltare? Noi știm că până acum 20 de ani Uniunea Europeană avea acorduri cu țări uh, terțe și aceste acorduri aveau și măsuri de dezvoltare. Și după aceea a început să apară dimensiunea cooperării. Deci am început să înțelegem la un moment dat că în loc să transferăm banii acestor țări pentru ca ei să ne pună la dispoziție resurselor naturale, adică cele piscicole, deci s-a înțeles că ar trebui să încercăm ca prin politicile noastre de dezvoltare aceste țări să-și dezvolte propriul sector de pescuit. Deci trebuie ca aceste aceste țări să-și poată um, exploata propriile resurse, după care să poată exporta acel pește cu o plus valoare. E drept că după 20 de ani sunt absolut clare neajunsurile acestei cooperări care se face în conformitate cu acordurile de pescuit. Și de aceea cred că trebuie să se dea atâta importanță coerenței politicilor de dezvoltare. Deci trebuie să vedem ce anume a dat greș. Propria comisie recunoaște că astăzi ajutoarele oferite la nivel sectorial sunt limitate pentru a oferi niște rezultate. E bine, Asta ar trebui să ne facă să ne gândim la o alternativă. Ce putem face pentru a îmbunătăți eficiența acestui sprijin sectorial, cum putem îmbunătăți absorpția fondurilor, cum putem avea o mai bună coerență în ceea ce privește politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lövin. Uh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Ferreira, pentru uh, introducerea pe care ați făcut-o la această discuție. Trebuie să vă spun că sunt dezamăgită de prezentarea făcută de reprezentanta comisiei, deoarece, așa cum a spus domnul Ferreira, e un raport care nu a fost tradus în toate limbile oficiale, e un raport care se face odată la câțiva ani și e foarte important, de fapt. Eu am citit documentul de lucru al doamnei Nibe Iastra. Acolo se vorbește de trei domenii de politici care trei domenii de politică care influențează în mod deosebit Mă scuzați, citesc în suedeză și încerc să vorbesc în engleză și nu prea mi iese. Uh, politica comercială, cea agricolă și cea pescuitului sunt cele trei domenii afectate. Deci mă așteptam să aud de la comisie care sunt concluziile în legătură cu coerența acestor politici uh, din domeniul pescuitului uh, din perspectiva dezvoltării. Așa cum a spus domnul Ferreira, e o politică pe care o avem de vreo 20 de ani și ne-am fi așteptat totuși la niște concluzii din partea comisiei. Deci nu vreau să intrăm în detaliile cele mai uh, mărunte, însă aș fi vrut mai multe informații. Vă mulțumim, doamnă Lăvin. Va interveni alguien más? Mai dorește cineva să intervină? Comisia dorește să intervină, nu? Da? Colega noastră dorește să intervină. Doamna Bilbao. Muchas gracias, Mulțumesc, domnule președinte. După ce am citit raportul comisiei, vreau să vă spun că, cel puțin acest rezumat, îmi dă impresia că uh, se limitează doar la o trecere în revista situației nu se ia niciun fel de angajament într-un astfel de raport. Eu nu înțeleg uh, unele din afirmațiile făcute în raport și de aceea am întrebări. De exemplu, se spune că pentru a crește coerența uh, din cadrul politicii de dezvoltare, eu cred că avem nevoie de mai multă coerență, se spune că negocierea acordurilor de pescuit trebuie să se bazeze pe uh, prioritățile țării contractate pentru a, ca aceasta să-și dezvolte sectorul pescuitului. Parlamentul ar trebui să urmărească îndeaproape impactul acestor politici. Ieri am văzut ce se întâmplă, am văzut când a vorbit reprezentantul comisiei. Uniunea Europeană dacă e să se bazeze pe interesele acestor țări, nu mai poate încheia așa de ușor acorduri cu aceste țări. De ce? Deoarece interesele acestor țări se schimbă. Și aceste țări, în loc să respecte criteriile stabilite de Uniunea Europeană, cum ar fi apărarea drepturilor omului, a mediului, a drepturilor sociale, E bine, multe din aceste țări nu își doresc niciun fel de condiționalitate. Cu China, de exemplu, ce se întâmplă? Chinezii vor mai mulți bani, mai puține condiții și așa semnează mai ușor, nu? Deci în raport apare această contradicție. Și de aceea am o întrebare pentru reprezentanții Comisiei. Aș vrea să știu dacă au analizat impactul acestor politici de dezvoltare. Au analizat ce se întâmplă și cu aceste acorduri pe care Uniunea Europeană le-a încheiat cu țările terțe? Deoarece nu Totul depinde de Uniunea Europeană, asta e clar. Însă Uniunea Europeană nu. Poate că cu 20 de ani mentalitatea era alta, însă acum nu mai putem gândi că oricum aceste acorduri vor fi semnate. Deci, pe de o parte, vreau un răspuns la această întrebare și, pe de altă parte, aș vrea să vă întreb dacă nu vi se pare că există prea multe contra- contradicții. Cum putem noi fi coerenți față de țările emergente? acestea pot beneficia de sisteme de preferință generalizată, generalizate. Însă, în același timp, sunt țări emergente, deci nu e aici o contradicție, cumva? Care e coerența politicilor noastre de dezvoltare? Deci ar vrea un răspuns de la Comisie. Vă mulțumim, doamnă Bilbao. Comisie acum. I don't know if I will be able to respond in detail to all of Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă voi fi în măsură să răspund în detaliu la toate aceste uh, chestiuni, însă voi, întrebări, însă voi încerca. Uh, raportul acesta, într-adevăr, e, apare odată la 2 ani de zile și am menținut formatul pe care îl aveam în trecut și am menținut și limbele de lucru pe care le-am utilizat în trecut. Deocamdată este uh, disponibil doar în limba engleză. Acum, în ceea ce vrește aspectele de cooperare în domeniul pescuitului, nu aș vrea să vă provoc așteptări prea mari uh, referitor la raport, pentru că e vorba de un exercițiu de raportare și v-aș uh, sfătui să nu avem prea multe propuneri, pentru că trebuie să fim foarte concreți și să spunem exact ce anume se va face pe viitor în cadrul acestor politici. Există alte documente, alte posibilități care pot să aducă la lumină noi propuneri. Uh, exercițiul acesta de raportare, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să analizăm politicile care există. De aceea există anumite contradicții în acest uh, raport. Acum, cealaltă întrebare. Uh, aceste contradicții continuă să existe pentru că descriem politicile așa cum sunt ele redactate în momentul de față. Încercăm tocmai să, să depistăm aceste uh, slăbiciuni și vrem să continuăm să putem să răspundem la întrebări. Însă obiectivul de bază al comisiei, al uh, raportului acesta nu este de a propune soluțiile, ci doar de a face un inventar. Apoi, n-am să intru în detalii în continuare, ci am să dau mai degrabă cuvântul colegului meu. Dacă îmi permita, permiteți, domnule președinte, am să completez cele spuse de colega mea. Eu intervin în numele uh, Direcției Generale Mare și aș vrea să fac câteva observații pe marginea discuției la care am asistat până acum. Problema pe care o avem în mare parte a propunerilor partenere, a țărilor partenere beneficiare de acorduri de pescuit este că sectorul pescuitului nu este considerat în programarea politicilor de dezvoltare per ansamblu ca fiind o prioritate. Pentru că, într-adevăr, e vorba de țări care își fixează anumite priorități și acestea sunt altele, infrastructurile rutiere, învățământul, școlile, sănătatea și așa mai departe, cu câteva excepții în țările pacifice și insulare. Dar, în mare parte, uh, pescuitul nu este considerat a fi o prioritate. Prima problemă. A doua problemă. Când avem un acord de pescuit, există și un sprijin sectorial și acest uh, capitol, sprijin sectorial, ar trebui să reprezintă o o, o, o încurajare în așa fel încât să existe o politică coerentă care să vină și să completeze acțiunile prin investiții în domeniul pescuitului, ceea ce, din păcate, nu este întotdeauna ca, uh, cazul, pentru că se ajunge la situații chiar opuse. Da, avem un acord de pescuit care finanțează acțiuni structurale în domeniul pescuitului, deci în politica de dezvoltare nu mai trebuie să se mai ocupe de acest lucru. Și aici avem o a doua problemă. În loc să avem o complementaritate, avem mai degrabă o separare între cele două domenii. Și acum aș dori să reacționez și la uh, cele spuse referitor la cooperare, uh, partea sectorială care ar fi un eșec. Eu aș vrea totuși să nuanțez această afirmație. După părerea mea, există într-adevăr o lipsă de comunicare pe seama ceea ce este finanțat în cadrul acestor acorduri, dar pot să vă spun că, per ansamblu, în aceste acorduri, lucrurile merg bine. Avem o serie întreagă de acțiuni pentru guvernanță. Poate că nu e prea vizibil, dar avem acțiuni care sunt finanțate pentru supravegherea, știu eu, a zonelor maritime. Acțiuni pentru întărirea acțiunilor pentru dezvoltare, pentru capacitatea științifică avem uh, participări la organizațiile regionale de pescuit, la activitățile lor. Deci avem măsuri care poate nu sunt spectaculoase, dar care există. Nu avem uh, un suport material, cum ar fi construcția unui port sau ceva de genul ăsta, însă uh, intervenim, intervenim cu mijloace limitate, așa cum spunea domnul Ferrero, e vorba de sume de 200 de mii, 300 de mii de euro, nu se merge prea departe cu așa ceva. Dar putem întări guvernanța, putem întări capacitatea administrativă în anumite țări în domeniul pescuit pescuitului, însă nu o să ajungem la realizări spectaculoase și vizibile. Uh, deci, pentru a completa această parte acordată sprijinului sectorial, foarte bine, acest lucru se poate face, însă trebuie să ținem seama de nevoile țării respective și trebuie să reprezinte un instrument, aș spune eu, secundar față de pescuit, pentru că altfel de, schimbăm, deplasăm centrul atenției. Ori uh, aceste acorduri nu sunt instrumente de dezvoltare, ele contribuie, dar nu sunt instrumente de dezvoltare a politicii comune de pescuit. Mulțumesc. De acordo, gracias. Okay. Señora Lovin. Mulțumesc, doamna Lovin. Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că îmi dați din nou cuvântul. Nu m-aș fi așteptat ca raportul să vină cu sugestii, ci mai degrabă cu evaluări. Și și sunt cu atât mai dezamăgită acum când văd că uh, Direcția Generală Mare ia cuvântul din nou și încearcă să ne mai explice odată acest lucru. Ideea este să avem distanța necesară pentru a putea analiza la rece politicile europene, europene în domeniul pescuitului, pentru a vedea dacă acestea sunt complementare, coerente cu politicii de dezvoltare și asta este munca dumneavoastră. Și poate că ar fi bine să discutați cu colegii dumneavoastră înainte să veniți la noi să luați cuvântul. Mulțumesc, domnul Ferreira acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să sprijin cele spuse de doamna Lövin. Având în vedere de dimensiunea de cooperare pe care o putem numi ca fiind o, o, o plurisectorială și care de fapt este un eșec și confirmă asta. Asta nu înseamnă că n-am făcut nimic, evident că am făcut anumite lucruri, evident că s-a realizat ceva, dar dacă vorbim despre un eșec global, uh, atunci uh, uh, ar însemna că obiectivele mari ale cooperării pentru dezvoltare, și anume să permitem acestor țări să fie mai puțin dependente, să permitem acestor țări să fie capabile să-și gestioneze resursele halieutice în loc să închirieze aceste zone țărilor europene, bine, putem spune că din acest punct de vedere putem spune că, într-adevăr, da, e vorba de un eșec. Anul trecut, în Mauritania, a existat uh, o, delegație a comisiei noastre care s-a deplasat acolo și vedem că peste 700 de kilometri de coastă, e bine, nu există un singur port de debarcare a peștelui. O țară care de peste 20 de ani de zile are acorduri de pescuit cu Uniunea Europeană și care conțin un astfel de element de cooperare, de sprijin pentru dezvoltarea sectorului Uh, în această țară, Mauritania. Și dacă în 20 de ani, pe 700 de kilometri de coastă, nu s-a reușit construirea unui singur port care să ne permită să debarcăm peștele, atunci, atunci evident că valoarea adăugată a unor astfel de acorduri nu e prea vizibilă, ci e doar în mâinile celor care, de fapt, exploatează resursele acestor țări. Aceste țări nu sunt mai puțin dependente Uh, tot ceea ce reprezintă sprijinul sectorial E bine, ne dăm seama că aceste țări nu și-au diminuat dependența, ținând seama de sumele investite, ținând seama de sumele pe care ei le au la dispoziție în bugetele lor naționale. Și asta nu e legat doar de acordurile de pescuit, ci e legat de ansamblul politicii europene de pescuit. Dar noi, de fapt, concret despre asta discutăm. Nu discutăm doar despre acordurile de pescuit, ci reprezintă un element al politicii de cooperare și dezvoltare. Și evident că în acest aspect nu discutăm decât despre coerență coerență politicilor desfășurate de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării. Concluzia este că e un eșec. Dimensiunea de cooperare e un eșec în acordurile de pescuit. Mulțumesc, domnule Ferreira, spune domnul președinte, așa că vă propun să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. vorba de punctul 18, instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. În decembrie am hotărât să facem un aviz pe această temă. E vorba de un raport uh, pe fond responsabil de Comisia I3 și raportorul nostru este domnul Tsukalas. Așa că am să-i dau imediat cuvântul pentru a ne face o prezentare. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. să vă prezint nucleul analizei mele. În uh, ceea ce privește finanțarea, aceasta va fi prezentată la începutul lunii iulie. Mi-a făcut mare plăcere să aud că înainte, în cadrul discuției, cercetare și inovarea a apărut, au fost menționate destul de frecvent în cadrul discuției pentru cadrul pentru pescuit. Ceea ce privește programul Orizont 2020, e vorba de un program ambițios, cel de-al optelea program cadru pentru cercetare și inovare. Aici există, înainte de toate, un buget de 82 de miliarde de euro E vorba de mai mult decât cele 74 alocate pentru programul anterior. E un uh, progres semnificativ în uh, comparație cu uh, obiectivul Uniunii Europene pentru Orizont 2020. Domnul Ela este cel care um, conduce discuția pentru Orizont 2020. Există diverse părți acesta a ajuns la concluzia că acest buget este um, voluminos doar din punct de vedere nominal. E o valoare orientativă, să-i spunem așa. Poate ar trebui să uh, pornim de la premisa că această sumă nu va rămâne constantă. Acesta consideră că s-ar putea să înregistreze o creștere de 6 până la Aș dori să scot în evidență acest lucru pentru ca dumneavoastră să știți cum stau lucrurile cu cercetare și inovare. Acum, cercetare și inovare în domeniul nostru, așadar cel de care se ocupă comisia noastră, pescuitul. În această privință aș dori să vă spun următoarele. Poate că sunt deja locuri comune, poate că sunteți la curent cu toate acestea, dar aș dori să vi le spun. Aș dori să vă explic de ce cercetarea și inovarea este importantă în pescuit. De ce cred eu că sunt importante și care ar trebui să fie, după părerea mea, propunerile noastre care ar trebui să fie incluse în orizont 2020. Domnul Ferreira spunea înainte referitor la cei 800 de kilometri. Acum vorbim de 68.000 de kilometri și în Uniunea Europeană există 5 miliarde de europeni care sunt uh, angajați în sectorul pescuitului și um, aceștia vin cu aproape 5% din PIB-ul UE. Activitățile pentru mediul înconjurător sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană și pentru dezvoltarea economică. Rolul mediului marin este cu atât mai important atunci când ne gândim cât de important e, ce posibilități oferă în domenii precum energie, schimbările climatice, combaterea acestora, transport, transportul de persoane și, bineînțeles, schimbările demografice. Toate acestea au de-a face cu um, alimentarea, de asemenea, aprovisionarea și toate resursele. Suntem dependenți, așadar, de mediul marin și este un mediu foarte important și pentru cercetare. Aici trebuie să venim cu o contribuție pentru a înțelege mai bine ecosistemele marine și pentru a avea într-adevăr un pescuit durabil care respectă mediul înconjurător și în același timp un pescuit care ține cont de aspectele sociale și economice îndeosebi, um, ține cont de um, comunitățile din zonele de coaste. Peste 90% din speciile de animale din Uniunea Europeană nu au fost încă cercetate. Domnul Gallagher a, a abordat un punct foarte important. E vorba de o economie durabilă pe care trebuie să o punem în aplicare. Resursele trebuie gestionate durabil, lucru foarte greu. În cadrul programului actual, program cadru 7, în ceea ce privește resursele puse la dispoziție pentru sector și pentru acvacultură, e vorba de 40 până la 50 de milioane de euro pe an 20 sunt prevăzute pentru tehnologie, de exemplu. Acest lucru pare că acoperă un domeniu destul de amplu, însă rezultatele nu sunt uh, suficiente. S-a înregistrat o creștere la buget și acest lucru ar trebui să ne permită să atingem mai multe, obiect- mai multe obiective. Avem nevoie, de asemenea, de sume crescute care să fie destinate cercetării principala mea observație referitor la acest raport uh, mă face să scot în evidență, în primul rând, cât de importantă este cercetarea în uh, relație cu provocările actuale și provocările viitoare, trebuie să avem o abordare transsectorială. Trebuie să cooperăm mai îndeaproape cu fondurile structurale și, de asemenea, trebuie să cooperăm mai bine cu programele de cercetare și să realizăm o punte între programele de cercetare și programele sectoriale. Avem nevoie de un climat de încredere între cercetători și persoanele care sunt uh, implicate direct sau indirect în sector, reprezentanții ai sectorului pescuitului, asociații uh, de întreprinzători și așa mai departe. Sectorul pescuitului este adesea un sector care percepe cercetarea ca, un, ca o piedică și o perspectivă pe care trebuie să o schimbăm. În ceea ce privește bugetul, există un uh, aspect încurajator. În ceea ce privește transportul și cercetarea, acest aspect a fost inclus în uh, rubrica 3 la provocările comunității și vedem astfel măsuri, vedem astfel că măsurile transsectoriale sunt foarte importante pentru viitor. De altfel, este important să consolidăm cercetarea, recurgând la finanțarea corespunzătoare. Fără fondurile necesare nu putem atinge și nu putem, nu putem atinge obiectivele noastre și nu putem să valorificăm potențialul pe deplin care ne stă la dispoziție. Aceasta este părerea mea deocamdată. Aștept cu nerăbdare contribuția dumneavoastră pentru a putea prezenta într-adevăr un proiect amplu, un proiect bogat. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Sucalas. Dau cuvântul comisiei. Și, apoi al resto de care quieran și apoi celorlalți eurodeputați care doresc să intervină. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru observațiile utile aduse. Cred că majoritatea punctelor abordate și observațiilor făcute sunt de acord. Nu au fost detaliate la ora actuală, dar sper că putem ajunge la o cale de a genera o punte cu fondurile de coeziune, după cum ați spus, e există posibilitatea de a valorifica acest potențial prin cooperarea strânsă cu alte fonduri ale UE. Acest lucru înseamnă, bineînțeles, că și regiunile individuale să poată să-și alinieze activitățile, să coincidă cu activitățile de cercetare. Bineînțeles, planificăm o creștere a bugetului. Uniunea Europeană a propus o creștere substanțială a bugetului, așa cum ați spus, pentru pachetul de ansamblu și mai precis pentru așa numita bioeconomie, care include pescuit, acvacultură și biotehnologie. Aici aproape că s-a dublat finanțarea propusă. După cum am spus, e propus doar de comisie, această finanțare nu este încă garantată. Depinde de o serie de factori. Comisia însă a dat dovadă de disponibilitatea de a uh, face un pas înainte, recunoscând importanța cercetării și inovării în acest sector. Ați subliniat abordarea multisectorială. Am început uh, să facem acest lucru în cadrul uh, programului Cadru 7. Am încercat să reunim uh, mediul, activitățile principale de producție referitoare la pescuit, acvacultură, tehnologie marină și sectorul transportului și energiei îndeosebi. Am înregistrat, într-adevăr, um, progrese remarcabile în prima etapă a programului, dar dorim să continuăm în următorul pachet, Orizont 2020, bineînțeles, pornind de la premiza că acestui domeniu vor fi alocate fonduri suplimentare. Aș dori să subliniez că noul pachet Orizont 2020 va reuni nu doar activități de cercetare, ci și o componentă importantă care va fi alocată lanțului care pornește de la cercetare până la aplicarea concretă și uh, răspândirea cunoștințelor. Ne vom concentra așadar pe cercetare și inovare mult mai mult decât am făcut-o în uh, cadrul programelor anterioare. Domnule președinte, cred că e suficient deocamdată. Dacă există alte întrebări, mă aflu la dispoziția dumneavoastră. Mulțumim, doamna Fraga are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Pentru politica de pescuit, aceasta este o chestiune absolut fundamentală. La, în cel de-al șaptelea program cadru am văzut deja că am avut o surpriză neplăcută și anume rezultatul final nu a ținut cont de uh, cerințele noastre ale Comisiei de Pescuit, nu s-a cerut cont nici de cerințele făcute de comunitatea științifică care se ocupă de cercetare aplicată în domeniul pescuitului. Și acum văd că tendințele actuale sunt asemănătoare. De ce are nevoie pescuitul? Are nevoie de o cercetare aplicată și sper să-și dea seama de asta și Comisia Europeană și o știință uh, excelent, o excelență în domeniul științei ar trebui să fie o prioritate, nu? La cel de-al șaptelea program cadru am fost deja obligat să facem acel uh, amendament prin comentarii. Am vrut să obligăm comisia ca într-un fel sau altul să aloce un procent minim de cercetare pentru pescuit. Însă pe lângă asta, pe lângă această excelență în domeniul științific, cercetarea aplicată, cercetarea din domeniul pescuitului, văd că nu are niciun loc aici. Cunosc personal mulți cercetători din centre europene, nu doar spaniole, care au prezentat programe și care au fost respinse, deoarece acest tip de cercetare nu este inclus aici. În cel de-al șaptelea program cadru și îi spun colegului care e competent pe această temă, deci vă spun, noi aici am făcut multe eforturi, n-am fost raportoare, însă am colaborat cu raportorul pe acel dosar atunci. Trebuie să vă spun că am avut și rapoarte privind cercetarea aplicată în domeniul pescuitului. Deci există documentație atât pentru cel de-al șaptelea program cadru, cât și în general în domeniul cercetării aplicate. Deci eu cred că ar fi bine să fie consultate această documentație pentru a găsi acolo inspirație, niște idei pentru a apăra întrucâtva și interesele acestui domeniu, cercetarea aplicată. Da, vă că nu sunt niciodată bani. Dar eu nu cred asta. Și practic singura sursă de bani e aceasta, însă dacă oamenii noștri de știință nu au cum să beneficieze de pe urma acestor bani, e absurd. Și nimeni nu înțelege că uh, Uh, nu trebuie să faci cercetare la nivel înalt ca să numeri peștii. Cei care uh, analizează biomasa, care uh, cercetează acest domeniu, nu fac cercetare la nivel înalt. Asta e cercetare aplicată, altfel de cercetare. De asemenea, în politicile de cercetare naționale avem probleme. De fapt, de acolo ce probleme. Și nu, te rog să nu, să nu, să nu râzi de mine. Am dreptate și vreau să îi apăr pe cei care fac toate acestea. Da, noi cerem toate prostiile astea, abordare ecosistemică și nu mai știu eu ce și nu avem bani după aia pentru cercetare. Avem niște oameni de știință, niște cercetători excelenți în toate țările membre. Și problema e că nu avem bani pentru a-i plăti pe acești cercetători și asta trebuie să se schimbe la un moment dat. Deci sper să se facă ceva, nu? Vă mulțumim, doamna Fraga, doamna Doț. Thank you, uh, Mr. President. Just... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac uh, câteva observații. Cred că suntem cu toții de acord că am dori în viitor să vedem un sector al pescuitului competitiv și durabil. Cercetarea și inovarea reprezintă piatra de temelie în acea direcție și va promova creașterea, crearea de noi locuri de muncă în acest sector, atât în sectorul referitor la captură, cât și la cel al procesării. Sunt de acord cu colegul meu referitor la uh, dificultatea uh, accesării actualului program cadru 7, am să vă dau un exemplu. Când am uh, cunoscut oamenii de știință de la Institutul nostru de cercetare din Irlanda de Nord, recent, am încercat să vedem cum vom putea primi finanțare pentru cercetare într-un sistem de gestiune al ecosistemului din Marea Irlandei. Acesta trebuia să fie uh, am propus eu, să uh, analizăm uh, uh, așadar relația cu alte țări pentru a finanța prin cadrul programului cadru. În cele din urmă s-a ajuns să fie finanțat de statul membru. Eu aș spune că e un eșec. Deoarece am put, fi putut învăța foarte mult analizând um, această situație raportat la alte planuri de gestiune ale uh, zonelor maritime și cred că cu toții am avea de învățat în ceea ce privește sectorul procesării. În continuare avem nevoie de cercetare și inovare în acest sector. Una din problemele cu programul cadrul 7, care reiese în mod frecvent în statul meu membru și în regiunea de unde vin, toate întreprinderile sunt IMM-uri, de fapt micro-întreprinderi, nici măcar IMM-uri. Acestea nici măcar nu îndrăznesc să ceară să primească finanțare din programul cadru pentru aceste micro întreprinderi aproape imposibil. Aș propune așadar ca această comisie să sprijină ideile pe care eu le-am înaintat la Comisia Agri și alte comisii că programul Orizont 2020 trebuie să fie unul mai simplu, dar să nu se simplifice doar că vorbim de dragul simplificării ca fiind Sfântul Graal, dar niciodată de atins pentru instituțiile europene. Trebuie să existe niște garanții specifice pentru ca micro să poată accesa programele pentru cercetare și inovare în desfășurare. Acestea ar fi observațiile mele. Vă mulțumesc! De acord, mulțumim domnul Sucalas pentru a conchide. Vă mulțumesc. Da, într-adevăr, spusele doamnei Fraga, mă fac uh, să... Trebuia să, să extind contribuția cu două-trei minute. Câteva, câteva aspecte, câteva cuvinte referitoare la aspectele generale ale politicii europene de cercetare. Eu uh, sunt convins că strategia de la Lisabona nu a fost una de succes, însă are o bază bună, și anume un nou fel de producție, și anume bazându-se pe o societate a cunoaștere. Avem un triunghi al cunoașterii. Educație, cercetare, inovare și întreprinzători, antreprenori inovatori. Acesta este triunghiul uh, de care vorbesc, bineînțeles. Poate e un pic utopic, dar în practică e vorba de cum se alocă bani pentru a dobândi cunoaștere prin formare și cercetare, e nevoie de bani. Acesta trebuie, acești bani trebuie transformați în cunoaștere. Din cercetare cunoașterea este transformată în bani prin inovare și inovație. Este este un model productiv așadar. Pornim de la premiza că inovarea este strâns legată, putea spune exclusiv legată de noile tehnologii sau de tehnologiile emergente. Uh, precum biotehnologia industrială sau uh, alte uh, exemple similare sau ideea excelenței. Aici sprijinim doar acest tip de activități tintite. Referitor la spusele doamnei Fraga, așa cum dânsa a întărit, a spus că prin excelența este un principiu care ar trebui să se regăsească în toate activitățile desfășurate de oameni, fie că uh, se că e vorba de un pantofar sau de cineva care desfășoară o altă activitate. Excelența trebuie să fie acolo. Dar în ceea ce privește problema cu care ne confruntăm noi la Comisia PEș, merele, uh, mările, cercetarea. Sunt eh, chestiuni importante și nu trebuie să ne neglijăm. 55 de miliarde de euro reprezintă cifra de afacere anuală a sectorului pescuitului în UE. Acum, uh, dacă agvacultura poate veni cu o contribuție importantă, rămâne la latitudinea cercetării. E o, e o întrebare importantă pentru, pentru umanitate. Și trebuie să vă reamintesc acest lucru. În 2025 vom uh, populația noastră va depăși un prag important și atunci acest lucru se va traduce într-un consum caloric tot mai crescut lucru care își va lăsa amprenta asupra mărilor noastre, asupra pescuitului, asupra cercetării. Toate acestea trebuie să fie, așadar, aspecte cheie ale activităților viitoare, de exemplu, energia fotovoltaică. Acestea erau observațiile mele principale. Vă mulțumesc pentru dezbaterea pe care am purtat-o. Sper că vom putea colabora pentru a realiza, pentru a prezenta un raport care să prezinte toate aceste idei. Doamna Roman mi-a cerut cuvânt, doamna Lovin va lua cuvântul. Brief. Voi fi foarte subcintă. Vreau să spun că, în general, uh, salut acest proiect Orizont 2020 și aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu legătura dintre FEAMP și Orizont 2020. Cum se face aceasta. Și aș vrea să spun că nu doar știința aplicată, inovarea uh, și inovarea importantă. Deci noi nu ne lipsește mult cercetarea în domeniul ecosistemelor marine și uh, în ceea ce pește impactul schimbării climatice. Eu cred că asta ar trebui să se vadă mult mai bine raportul dumneavoastră, domnule Tsucala, și sper să mai putem discuta despre toate acestea. Bine, vă mulțumesc. Încheiem prin urmare. A, Consiliul dorește să intervină. Da, Comisia. Vedeam acolo cartonașul pe care scria Consiliu. Îmi pare rău că am creat această confuzie. Dacă îmi permiteți, aș vrea să spun câteva lucruri ca reacție la intervenția doamnei Fraga. Are dreptate doamna Fraga. E drept, avem mari neajunsuri în ceea ce privește Uh, sprijinul uh, științific pentru gestiune. Când analizăm lucrurile puțin mai în detaliu, vedem că aceste mari neajunsuri pe care le avem, mai ales în ceea ce privește datele care pot fi utilizate pentru a analiza situația. Deci vreau să vă spun că în această privință, de fiecare dată când organismele științifice, cum ar fi Consiliul Internațional pentru Explorarea Mărilor sau Comitetul uh, Tehnic. Deci de fiecare dată când aceste instituții dau, emit avize pentru ca noi să stabilim uh, tacurile și cotele. Deci vreau să vă spun că în jur de 40% din stocurile pentru care noi avem capturi maxim admisibile nu pot fi evaluate deoarece lipsesc datele științifice. Deci sunt niște stocuri la care nu avem suficiente date. Și asta nu pentru că lipsește cercetarea, ci pentru că există neajunsuri în sistemul de culegere a datelor. Într-un domeniu care e oarecum independent atât de cel de-a șaptelea program cadru, cât și de viitorul uh, program Orizont 2020. Deci e o altă schemă gestionată la DG Mare și aici depinde mult de voința statelor membre și e clar că voința acestora ă, lasă mult de dorit. Deci noi vom îmbunătăți întreg sistemul, vă prezenta o propunere pentru un nou regulament de culegere a datelor pentru a avea un sistem mai eficace, mai simplu și în același timp vom menține colaborarea cu Direcția Generală de Cercetare Până acum, ei au fost principalii noștri colaboratori pentru a defini bine prioritățile de cercetare, atât în ceea ce privește ceea ce mai avem la cel de-a șaptelea program cadru, cât și pentru Orizont 2020. Și prin colaborarea cu această direcție generală am reușit să ajungem la niște rezultate bune. Deci eu țin să vă spun că aici nu a fost neapărat o problemă de cercetare, a fost o problemă legată de culegerea datelor. Și recunosc că au existat aici multe neajunsuri. În ceea ce privește cercetarea, colaborarea noastră cu DG Cercetare e excelentă și rezultatele nu au încetat să apară. Elaborăm materiale foarte bune pentru dezvoltarea ecosistemelor, pentru o gestionare în funcție de specii multiple, pentru stabilirea zonelor marine protejate, pentru acvacultură. Deci eforturile se vor menține în această privință și nu cred că putem să-i reproșăm ceva domeniului cercetării nu putem să avem reproșuri pentru modul în care sunt organizate lucrurile. Bine, încheiem discuțiile pe marginea acestui punct și trecem la punctul 19. Modificarea regulamentului 1342 al Consiliului de stabilire unui plan pe termen lung pentru rezervele de cot și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve. Doamna Doza a primit acest raport. Nu știu cine să intervină întâi, doamna Doza sau comisia. Pentru mine tot aia e. Doamnă Doț, comisia, bine, comisia atunci. Mr. Chairman, Domnule președinte, uh, Parliament member, stimați eurodeputați, dragi colegi, Obiectivul uh, este să avem un regulament care să stabilească planuri pe termen lung pentru rezervele de cod, conform regulilor din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Am uh, clasificat măsurile în funcție de um, natura lor, acte delegate și acte de punere în aplicare. Relation number 230. Documentul 2000 226, 226 pe 2010 a fost de asemenea luat în calcul când s-a făcut aceste exerciții de armonizare. Articol 10 din regulament stipulează că dacă în lumina dovezilor științifice rata mortalității la pești și uh, nivelele de biomasă și uh, de puiet nu mai sunt uh, adecvate, trebuie să uh, schimbăm parametrii pentru a putea atinge obiectivele stabilite. Acest regulament conferă puterea de a modifica aceste elemente non-esențiale din plan Consiliului. Acest proces decizional nu mai este posibil conform tratatului și propunerea de modificare, de a transfera puterile către uh, comisie a fost făcută. Comisia ar trebui de asemenea să emită actele delegate și să se ocupe de anumiți uh, parametri tehnici de la Nexa 1 atunci când e nevoie, cu condiția ca condițiile din regulament să fie respectate. Delegated powers should also be given for setting rules on Competențe delegate ar trebui să fie acordate și pentru gestionarea efortului de pescuit. Iar comisia ar trebui să aibă puteri de punere în aplicare pentru a stabili formatul și procedura de transmitere a informațiilor către comisiei și să stabilească de asemenea și formatul uh, permisului de pescuit. Pe lângă procesul, procedurile decizionale stabilite în articolul 30, pe lângă acestea uh, ar trebui lămurite prevederile de la articolul 30 după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. E nevoie de modificări pentru ca planul să funcționeze în noul cadrul decizional uh, instituit odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Pe lângă proiectul, pe lângă asta, un proiect de modificare a fost adoptat de comisie și a fost înaintat, bineînțeles, Consiliului și Parlamentului. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Are cuvântul doamna Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să vă spun că salut ocazia de a auzi părerea Comisiei pe această temă. Am avut o scurtă întâlnire cu reprezentanții Comisiei și sunt sigură că vom mai avea astfel de reuniuni pe parcursul acestui proces. Comisia a prezenta lucrurile ca și cum ar fi vorba doar de un transfer uh, care să țină cont de prevederile din tratatul de la Lisabona. Însă aș vrea să mă refer la abordarea inițială a Comisiei uh, în două privințe importante în ceea ce privește gestionarea codului în Uniunea Europeană. E drept E o chestiune tehnică și există anumite lucruri cu care pot fi de acord în, din text. Există două lucruri la care comisia noastră poate că ar trebui să se refere astăzi. Despre ce e vorba? Pe 8 martie anul acesta a avut loc o întâlnire a statelor membre, în timpul căreia s-a ajuns la un acord. Deși s-a propus această modificare tehnică, niște modificări mai substanțiale la planul de reconstituire a, codului de, a stocurilor de cod au fost trecute cu vederea de comisie. Există intenția de a evalua planul, articol 34, pentru a aduce modificări în cel de-al treilea an de punere în aplicare, adică în 2011. Și asta nu s-a făcut. Și deși oamenii de știință au revizuit, au revizuit uh, situația anul trecut și, de ce la, și deși la Consiliul din decembrie s-au propus uh, modificări, nu s-a ținut cont de aceste sugestii. Mă gândesc că poate ar trebui să ne exprimăm în legătură cu această situație. Cel de-al doilea aspect, la fel de important, după părerea mea, și cu siguranță comisia își va exprima părerea. Iată că mai acumulăm încă o modificare la acest plan. Însă știm că nu există un acord între Comisie, Consiliu și Parlament în legătură cu modul în care trebuie să se Uh, fac în continuare. La Stavridu Negru, la Hering, avem planuri, însă nu și la Cot. Poate că noi am vrea să cercetăm situația, să anchetăm puțin lucrurile și să cerem să se facă mai multe în această privință, deoarece acum uh, analizăm situația codurilor de stoc. Uh, stocurilor de cod, mă iertați. Atât am avut de spus și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii. Vă mulțumesc, doamnă Dodz, domnul Cur. Ja, danke, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe raporta pe, pentru felul în care a comentat propunerea comisiei. Ieri am putut constata uh, care este situația codului în Marea Nordului și în Marea Irlandei, o situație critică. Iată de ce este necesar să se facă modificări nu doar în ceea ce privește tacurile, ci și în ceea ce privește planurile multianuale, pentru a ne asigura că ne atingem obiectivul stabilit al randamentului maxim durabil. Cred că tratatul de la Lisabona, adică noi ca și comisie parlamentară, putem acum să cerem să primim din partea Comisiei informații referitor la acest subiect, să dezbatem aceste informații și avem drept de condecizie. La, în ceea ce privește tacurile, sunt uh, informațiile științifice cele care sunt decisive, însă aici putem discuta. E vorba de câteva puncte prezentate deja explicate, nu doresc să le reiau, dar adaptarea măsurilor este un aspect esențial. Reglementarea impozitării, reglementarea direcționării efortului de pescuit. Din nou am uh, vorbit ce înseamnă capacitate, efortul de pescuit, uh, flotele statelor membre trebuie să fie cunoscute schimbul de efort maxim de pescuit între statele membre și între grupele de pescari, procedura de decizie, acestea sunt uh, subiectele. Cred că atunci când decizia Comisiei PEș se bazează pe informațiile științifice primite de la institutele științifice relevante și eh, le analizăm de-a lungul anilor, acesta a avut o traiectorie sinuoasă. Eu am eh, fost uimit, pot să evalez doar stocurile din eh, Marea Baltică, dar cred că și în, în Marea Nordului e la fel. În urmă cu 5 ani, codul se afla într-o situație atât de dramatică încât s-ar fi pus mai degrabă interdicția de pescuit. Și aici, uh, nu știu, recurge la o soluție de tip avacultură pentru a reface stocurile de cod. Acum ne confruntăm cu o situație în care avem o creștere a stocului de cod într-un ordin de mărime uh, Uh, atât de mult încât Comisia lasă 7000 de tone să fie distrusă pentru că nu le, nu le poate vinde. Și heringul se află într-o situație similară. Îmi cer scuză, se pare că e o problemă. Da, engleză. Interpretarea e în regulă? Da. Vă rog, acestea sunt uh, experiențele pe care le colectăm, pe care le adunăm împreună. Și acest lucru are de-a face și cu planurile de gestiune regională, unde se pescuiește. Acesta joacă un rol important, tot mai mult. Colegii noștri din Franța în acest triunghi Irlanda, Scoția, Marea Brit- Britanie, acest arc al Atlanticului au arătat acest lucru. Puteți observa, în principiu, cum cu proprii metode au făcut ca stocul să se refacă și joacă un rol important. Au uh, transmis acest lucru, au recurs la puteri delegate comisiei uh, dar trebuie să cerem întotdeauna, avem nevoie un raport, de un raport anual referitor la starea codului în, în aceste zone de exploatare. Aceasta ar fi cerința mea. Mulțumim. Mulțumim, domnule Kun. Doamna Lovin. Thank you, Chair, uh, and thank you, Mrs. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Dodds pentru faptul că discutăm această, acest subiect. Din câte am înțeles eu, propunerea uh, are drept scop să aliniem planul de gestionare al codului cu prevederile tratatului și deci întrebarea este dacă da sau nu suntem de acord cu cele ce dorește să întreprindă Comisia prin actele de implementare și actele delegate. Eu cred că aici e un subiect foarte important pentru Comisia noastră pentru că ne aflăm în uh, tocmai în miezul acestei dezbatere, de, acestei dezbatere referitor la planurile de gestiune și nu am fost uh, raportor pentru niciun fel de astfel de plan. Deci nu prea cunosc foarte bine toate uh, dedesubturile acestui subiect, dar aș vrea să o întreb pe doamna Dodds ce părere are despre această propunere în momentul în care vorbim despre acte delegate și acte de uh, punere de executare. Mi am senzația că actele delegate pot fi uh, încetate uh, de către Parlament, deci nu sunt acordate odată pentru totdeauna. Uh, deci dacă vrem să punem capăt unui astfel de act delegat, putem să facem acest lucru. Mie mi se pare că uh, nu e chiar foarte periculos să delegăm anumite acte către uh, comisie. Acum, uh, un alt aspect deosebit de important e vorba de actele de implementare, de punere în aplicare. Uh, mie mi se pare că aceste permise, permise de pescuit, autorizații și transferul informațiilor trebuie să se facă. Asta mi se pare foarte clar, foarte bine. Însă sunt de asemenea curioasă să știu care este părerea dumneavoastră, doamna Doț, despre acest sistem, despre aceste posibilități. Uh, am putea să avem eventual un fel de o prudență generală, un fel de semnal de alarmă de prudență generală pentru noi toți, pentru că trebuie să ne întâlnim cu Comisia, cu uh, Consiliul, pentru că trebuie să discutăm aceste subiecte fără de care nu vom avea niciun fel de plan de gestionare. Uh, de aceea trebuie să luăm acest subiect foarte în serios, să-l analizăm. Acestea erau comentariile mele pe această temă. Mulțumesc foarte mult, doamna Lovin, și aș dori să știu dacă eventual din partea comisiei e vreun răspuns. Dacă nu, atunci doamna Dodds. Doamna Dodds, doriți să mai faceți vreo intervenție suplimentară? Da, vreau să uh, mă refer la cele spuse de Isabela Lovin. Noi am analizat propunerea comisiei și presupun că ceea ce mie mi se pare important în acest document este că dacă ne punem de acord pe marginea unui plan, cred că toată lumea în comisie e de acord că e nevoie de o gestiune pe termen lung, de un plan de gestiune pe termen lung este calea de urmat. Uh, e o practică curentă. Nu vrem să începem din nou tot circul în fiecare decembrie. Uh, cu tot felul de cereri de ofertă și așa. Nu, pentru că altfel pescarii nu pot să facă niciun fel de planificare pe termen lung. Deci vedeți că noi, pentru a putea promova această industrie, trebuie să avem mai întâi planuri de gestiune pe termen lung, care să fie odată negociate și bine și uh, implementate, puse în aplicare. Deci acesta este un prim punct. Pentru mine asta înseamnă că aceste planuri de gestiune pe termen lung, negociate și stabilite de între Parlament și uh, Consiliu și Comisie, uh, pe, vor permite pescarilor și pescăriilor să știe care va fi situația lor pe viitor, ce se va întâmpla. Acum, dacă vom avea acte, de, acte delegate, asta va depinde, din punctul meu de vedere, de ceea ce este esențial, punctele esențiale din plan. Sunt anumite elemente din plan care sunt pe termen mijlociu, care permit anumite ajustări, care nu sunt esențiale pentru ansamblul planului. Și asta este abordarea pe care vreau să o avem. Și sper că acest lucru vă convine și clarifică uh, subiectul. Mulțumesc! Muchas gracias. Señora Dodds, pues finalizado este punto. Mulțumesc foarte mult și dacă am terminat cu acest punct, haideți să trecem la punctul următor și anume planul plurianual. Modificarea regulamentului 1342-2008 a Consiliului din 18 decembrie 2008 pentru stabilirea unui plan pe termen lung pentru cod și pentru pescăriile care îl, îl vor exploata. Siam. Are cuvântul acum Comisia. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut doar să mulțumesc raportorului pentru uh, elementele subliniate și aș dori să clarific această propunere. Această propunere face parte dintr-un ansamblu de propuneri pe care Comisia le-a pregătit în exercițiul general de aliniere a legislației ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de funcționare. Și aș dori să răspund la întrebările adresate pe marginea acestui subiect al alinierii. Evident, raportorul are dreptate, avem anumite probleme de gestiune a stocului de cod pe termen lung, avem anumite probleme în uh, Atlantic. Și aș fi vrut să subliniez în momentul de față că Comisia lucrează în mod activ împreună cu statele membre și cu factorii interesanți și cu Comitetul Științific pentru a identifica care ar putea fi cele mai bune soluții, în așa fel încât să putem îmbunătăți eficiența acestui plan. Vrem să avem soluții uh, făcute uh, pe măsură, în funcție de situație, de la caz la caz. Și vrem să identificăm toate acele domenii care sunt domenii de intervenție cheie, în așa fel încât să putem îmbunătăți planul. De asemenea, dorim, în coordonare cu factorii interesați din statele membre, să identificăm soluțiile reale. Cum anume vor arăta ele? în așa fel încât să avem un plan de gestiune care să țină seama de aceste elemente. Știm, spre exemplu, că descărcările, aruncările înapoi în mare, pun probleme și uh, acest lucru apare ca urmare a situației actuale. Ideea este să identificăm care ar putea să fie acele, uh, acel mix de măsuri pe care să-l putem utiliza în cadrul planului. Și evident vom încerca să venim cu cea mai bună propunere care va apărea anul viitor. Și intenția noastră este să avem mai întâi de toate o dezbatere aprofundată cu factorii interesați și să vedem care ar putea să fie elementele cheie uh, ce le putem prelua în acest nou plan. Acum, ținând seama de uh, de, de, de calendar, ținând seama și de faptul că e nevoie de soluții tehnice și că trebuie să implicăm și comunitatea științifică, atunci așteptăm câteva răspunsuri din partea statelor membre și așteptăm ca acestea să ne parvină în următoarele luni, în așa fel încât să putem avea o o, o lejeră revizuire a situației, anumite clarificări pe marginea anumitor articole, anumite clarificări referitor la efortul ce trebuie făcut dar va fi doar o propunere destul de limitată, de restrânsă, pentru că subiectul principal pentru a ne asigura că, într-adevăr, planul va fi unul eficient, se va face pe viitor, uh, când vom discuta planul, mixul de măsuri de care avem nevoie. Și deci, Vom veni atât în fața dumneavoastră cât și în fața comis- Consiliului cu propuneri, propuneri în ceea ce privește simplificarea, clarificarea anumitor articole, dar acest lucru nu va ține seama de problemele care există acum, care există în această propunere și care se referă strict la alinierea legislativă cu intrarea, ca urmare a intrării în vigoare a noului tratat. Deci, evident, vom face acest exercițiu de aliniere și ne vom întoarce în fața Parlamentului și a Consiliului cu noi soluții pentru a avea astfel o perspectivă pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, până, domnul președinte, așa că acum cred că într-adevăr putem să trecem la punctul următor și anume punctul 20. E vorba de planul pronera... Vente, o zis, mă. E un raport al domnului Valesa, mai întâi vom asculta intervenție din partea comisiei și apoi uh, intervenții din partea deputaților. Adelante. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I don't know if I need to repeat... Uh... Comisia, nu știu dacă trebuie să repet exact aceleași idei, fraze pe care le-am uh, menționat adinaori uh, când m-am referit la uh, planurile din Marea Nordului. de fapt, aici e cam aceeași situație. De fapt, ne dorim o aliniere a planului pentru Marea Baltică. Deci, planul a fost evaluat și oamenii de știință uh, au adresat anumite solicitări către statele membre și către Consiliul Regional din Marea Baltică pentru a pune la punct un nou plan. Între timp, plecând de la solicitările lansate de către Parlament și de către Consiliu, am dorit să avem acest proces de aliniere a acestei propuneri în așa fel încât să schimbăm procesul decizional. Deci, deocamdată cam atât vreau să menționez. Mulțumesc! Mulțumesc, Gracias, señor Valesa, tiene la palabra. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a avea această primă prezentare și o primă dezbatere uh, în ceea ce privește acest subiect. Inițial, noi vrem doar să avem o aliniere a planului de gestiune ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Însă Comisia a mers și mai departe și a propus să avem fixate anumite termene pentru revizuire. Uh, deci putem face acest lucru și poate că ar fi bine să mai introducem și alte schimbări și modificări în regulament Uh, care deja este un regulament depășit și care nu mai ține seama de situația care există în momentul de față în Marea Baltică și care nu mai ține seama și de interacțiune care există între diferitele specii. Planul în sine este unul bun și a permis reînnoirea stocului. Însă are și neajunsuri, e lipsa sa de flexibilitate, spre exemplu. Și oamenii de știință și pescarii n-au spus că de fapt, resursele de cod în sine sunt bune în momentul de față, iar uh, expertiza științifică demonstrează că aceste cote ar putea să crească cu 40% dacă e nevoie. Dar, plecând de la planul inițial, noi am stabilit anumite limite pentru astfel de creștere și Comisia Europeană nu ar putea să sporească aceste cote peste 50%, sub 50% sub 15%. Deci, situația este în felul următor. Avem resurse de cod bune, acestea ar putea să fie pescuite, dar există anumite interzic, interdicții. Uh, și vedeți că toate acestea se întâmplă în aceeași mare, Marea Baltică. De aceea e nevoie de o revizuire a acestui plan. Ar trebui poate să vedem care este și metoda de stabilire a acestor tacuri, uh, capturi autorizate. Deci, ar trebui să revizuim întreaga metodă de pescuit din Marea Baltică. Și de ce? Pentru că resursele și mentalitatea actuală a pescarilor demonstrează că aceste cote pentru aceste uh, capturi ar putea să fie crescute cu peste 15%. Însă propunerea Comisiei nu prezintă niciun fel de astfel de posibilitate de sporire a flexibilității uh, cuprinse în plan, deși ni s-a promis o astfel de abordare. O astfel de creștere, o astfel de flexibilitate ar fi importante, uh, având în vedere uh, resursele pelagice care uh, există în regiune și se pare că a venit momentul să discutăm această propunere referitor la o revizuirea planului pentru o perioadă mai îndelungată, se propune. Deci, ca această perioadă să fie uh, mai lungă. În momentul de față e 3 ani, însă ar trebui să fie 5 ani. Însă în Marea Baltică, resursele de cod sunt mai dinamice, se schimbă, se modifică mai des. Și atunci aș vrea să știu de ce se dorește această perioadă de 5 ani în loc de 3 ani, așa cum e în momentul de față. Poate Comisia Europeană ar putea să ne spună dacă eventual aceste planuri nu cumva au fost preluate de la ton și dacă nu cumva am putea în cazul codului să avem o flexibilitate suplimentară pentru a avea o mai bună gestiune bazată pe uh, expertiză științifică. Aș vrea încă o dată să mulțumesc Comisiei Europene pentru această prezentare uh, și sper că vom fi în măsură, la finalul dezbaterilor și muncii noastre, să Uh, păstrăm această resursă importantă. Mulțumesc, doamna Lovin, mulțumesc, domnule președinte. Am tot ezitat să iau cuvântul pe această temă, pentru că am crezut că era vorba din nou încă doar de alinierea la intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona. Dar uite că poate se pare că nu e chiar așa. Uh, bun, managementul, planul de management pe eh, termen lung, de fapt, sunt în interesul industriei de pescuit, în așa fel încât să poată să facă planificări pe termen lung. Modul în care uh, resursele de cod au fost gestionate nu permiteau până acum uh, o planificare din punct de vedere economic pentru pescar, să știe și ei în ce direcție se îndreaptă. Nu cotele au fost crescute uneori cu 100% într-un an și scăzute cu 80% în anul următor și asta era un adevărat dezastru pentru industrie și nu era o situație prea bună. Deci, eu plec de la ideea că acest plan de gestiune pe termen lung în Marea Baltică duce de fapt la o creștere a stocului de cod și asta în beneficiul întregii, întregii industrii uh, pe viitor. Toată lumea știe că un cod poate să crească până la 50-20 de ani. Uh, și E nevoie de astfel de specimene mari pentru a asigura reproducția și pentru a asigura perpetuarea speciei în Marea Baltică. De aceea am spus că a, uh, aceste Uh, amenințări cu care se confruntau uh, stocurile de cod în trecut trebuie să fie înlăturate și asta se poate face și prin această planificare pe termen lung. Deci, noi aici avem o alegere politică pe care trebuie să o facem. Vrem, într-adevăr, să promovăm Vrem, într-adevăr, să promovăm <laughs> aceste, uh, aceste specii sau vrem doar pur și simplu să avem traurile traulere pelagice care vin și pescuesc în zonă și eu cred că aici e o alegere ce trebuie făcută. În Marea Baltică lucrurile sunt evidente, sunt clare. Dacă avem mult cod, atunci avem pește. Deci, dacă pește pescuit. Dacă nu avem resurse, nu avem ce pescui, este evident, nu? Deci, Posibilitatea aceasta de a planifica lucrurile pe termen lung va permite industriei să facă investiții în nave, în așa fel încât activitatea să poată fi perpetuată și să poată continua și pe viitor. Și mie mi se pare că aceasta este o, o bună abordare. Să avem, așa cum aveam în anii 80, un cod care este sănătos, crește bine, se dezvoltă armonios în Marea Baltică și nu așa cum am avut recent un cod care era bolnăvicios, care nu era bine hrănit și așa mai departe departe. Deci, vă rog, haideți să continuăm cu această abordare și să uh, uh, ne ocupăm doar de alinierea necesară din punct de vedere legislativ și să nu lansăm și alte piste de dezbatere și de discuții. Îmi cer scuze că intervin așa. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc, doamna Lovin. Comisia mai dorește să intervină? Yes. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații pe marginea celor auzite în momentul de față, până în, pre- în momentul de față. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și, într-adevăr, da, am modificat obiectivele planului și știm că nivelul stocului de cod în momentul de față a atins nivelul scontat, știm că există această creștere Uh, abrupt, au existat aceste creșteri abrupte și descreșteri abrupte uh, cu diferențe care uh, au fost foarte importante și că am putea acum să avem o creștere de 15%. Știm care este părerea statelor membre pe această temă, știm care este planul de activitate și de gestiune a statelor membre pe această temă, iar știm că se va publica astăzi și un aviz științific pe această temă. Uh, Însă, din păcate, situația poate nu o să fie chiar așa de roză anul acesta cum a fost anul trecut pentru cod. Așa că s-ar putea să avem uh, surprize și poate că ar trebui să menținem beneficiile pe care le-am avut până acum prin planul de gestiune și să nu punem în uh, pericol aceste beneficii printr-o creștere de 15% care să reducă la zero eforturile făcute, beneficiile obținute în eforturile făcute până în prezent. Problema cu aceste evaluări ale planurilor redactate pe termen lung și cu care ne, problemă cu care ne-a confruntat recent este că dacă fixezi anumite uh, termene, știu eu, un termen de 2 ani, în așa fel încât oamenii de știință să poată să evalueze lucrurile. Ei bine, putem vedea atunci care este efectul pe care planul în sine de gestiune îl poate avea asupra stocului. Și de aceea am plecat noi de la ideea că ar fi bine să avem anumite avize științifice, rapoarte științifice, uh, iar timpul pre, pre, uh, acordat uh, pentru astfel de evaluări e prea scurt pentru a vedea rezultatele concret pentru a vedea dacă într-adevăr planul a avut concret un efect asupra stocului. De aceea am propus termene mai lungi. Asta nu înseamnă că nu vom mai evalua, evalua lucrurile și nu ne mai interesează ce se întâmplă uh, e de datoria noastră și de datoria și oamenilor de știință să, uh, din statele membre să monitorizeze starea stocului de cod și să uh, facă recomandări științifice în, uh, anual uh, Uh, și să ne trimită toate informațiile științifice pertinente. Însă, în orice caz, e adevărat că putem avea o monitorizare mai uh, aprofundată, eventual dacă există cazuri de urgență, situații de urgență, legiuitorul poate interveni și poate să, să, să acționeze dacă există schimbări neașteptate. Iar ultimul comentariu este că, într-adevăr, noi lucrăm la acest plan uh, și avem și o abordare multispecii în așa fel încât să țină seama de toate interacțiunile care pot exista între toate aceste specii. Dar uh, oamenii de știință, în ultimul lor raport, au spus că încă mai există nevoia unei uh, evaluări științifice suplimentare care să fie cuprinsă în această muncă, în această evaluare și încă mai e nevoie de discuții ample, consultări cu opinia publică, cu factorii interesați, care până în prezent n-au fost organizate, așa că noi suntem deocamdată doar în prima etapă, în prima fază și împreună cu statele membre vom face, vom organiza acest lucru în așa fel încât să putem ajunge la redactarea unui nou plan. Domnul președinte, mulțumesc. Domnul Valesa, mai doriți să mai interveniți? Nu? Perfect. Terminăm cu acest punct, trecem la punctul următor, e vorba de punctul 15. Planul plurianual pentru somonul din Marea Baltică și pentru pescăriile care exploatează acest somon. Bun. Uh, ni s-a prezentat în luna noiembrie conținutul acestei propuneri din partea Comisiei. Raportor este domnul Grobarsic, așa că acum el ne va prezenta proiectul de aviz. Fără a aștepta prea mult, îi dau cuvântul. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo, w zasadzie to chciałbym Doamnelor și domnilor, aș dori să revin la discuția despre cod, de altfel. E un subiect însă foarte amplu și vom avea posibilitatea de a reveni asupra acestuia. Dați-mi voie așadar să mă refer deocamdată doar la acele chestiuni care privesc somonul. Am înaintat amendamente. Colegii cred că le-au primit deja. Este răspunsul nostru la propunerea din partea Comisiei Înainte de acesta, în urma unui schimb de opinii între raportorii din umbră și din cadrul uh, comisiei, am uh, realizat o listă cu aspectele prioritare pe termen uh, lung. Am realizat așadar un fel de plan de amendamente. Am făcut de asemenea o listă cu acele aspecte cu care nu suntem de acord și pe care am dorit să le vedem modificate. Nu am să vorbesc despre problemele de conservare și nu am să intru în detalii asupra um, Consiliului Consultativ Regional pentru Marea Baltică. Opinia acestuia este foarte diferită de cea a Comisiei Europene. Se pare că sectorul, industria, are o opinie complet diferită de cea a, Comisiei Europene. Uh, toate acestea nu ne fac decât uh, ne fac uh, să vedem că trebuie să organizăm uh, consultări și că părerea lor trebuie luată în calcul, altfel nu avem nevoie de acest Consiliu Consultativ Regional sau Comisia nu ține cont de părerea acestuia, lucru care suminează logica din spatele politicii comune de pescuit. Amendamentele noastre vizează o serie de aspecte. În primul rând, propunerea din partea Comisiei referitor la refacerea stocurilor și definiția celor râuri bogate în somon. Se pare că după o perioadă de șapte ani, eforturile de refacere, de repopulare, trebuie oprite. Aceasta este limita fixată. Au existat uh, o serie de râuri care au fost definite ca fiind bogate în somon, iar râurile rămase nu vor fi afectate de aceste măsuri de repopulare. Ați primit de asemenea informații referitor la articolul 14. Cred că în traducere s-a făcut o mică greșeală. La acest articol se spune că uh, repopularea depinde de reproducerea naturală în râu. Dacă procentul de reproducere este sub 80%, atunci această, acest proces de repopulare trebuie continuat. Intenția noastră este să ne asigurăm că există, că va crește numărul râurilor bogate în populații de somon. Din punct de vedere istoric, nordul Europei um, avea numeroase râuri uh, bogate în somon și nu ar trebui să ne mulțumim doar cu câteva râuri pe care le putem număra pe degete. În plus, statele membre ar trebui să consideră că este în interesul lor ca populația de somon să se refacă. Ideea era ca măsurile să continue pe un interval de 10 ani pentru a ajunge la aceast, acest procentaj de 80%. Dacă acest procentaj nu este atins, atunci urmează să se analizeze cauzele pentru ca ele să poată să fie abordate și eliminate, pentru că nu dorim să ne concentrăm asupra unor râuri care nu sunt favorabile pentru măsuri. Urile vor fi monitorizate de către oamenii de știință. Următorul pas ar fi acela de eliminare al obstacolelor pe care le-am identificat și procesul de repopulare ar continua ă, timp de alți 10 ani. Odată ce pragul de 80% este atins, atunci râul ar deveni în mod firesc un râu bogat în somon și va fi clasificat ca atare și procedura de repopulare ar înceta. Statul membru pe teritoriul căreia se află râul va trebui să se asigure că acest râu rămâne bogat în somon. Un alt element important vizează pescuitul la scară mică. Aici vorbesc de jurnalul de bord, raportarea și de infrastructura la bordul embarcațiunii. Analizăm acele embarcațiuni care sunt clasificate la ora actuală ca um, nave cu o lungime de mai puțin de 12 metri, așadar de dimensiuni mici, conform uh, legislației. Știți că orice lungime sub pragul de 12 metri este considerat uh, un vas de pescuit de dimensiuni reduse. Dați-mi voi acum să vorbesc de pescuitul recreativ. E vorba de un uh, domeniu care a generat destul de multă controverse și după audierea de ieri se pare că în Italia E o idee mai înțeleaptă să devii un pescar uh, care practică pescuitul recreativ sau ce puțin să nu te înregistrezi pentru că așa eviți să fii monitorizat și eviți inspecțiile pentru că odată ce te înregistrezi ca pescar, ești supus monitorizării și controlului. Acest lucru înseamnă că trebuie să avem o definiție clară a pescuitului recreativ și să avem o abordare foarte clar definită. Trebuie să ne asigurăm că în ceea ce privește pescuitul recreativ, inspecția și controlul sunt la fel de stricte ca și în ceea ce privește pescuitul profesional. Nu trebuie să împingem până la limită acest lucru. Nu vrem ca orice pescar care dorește să prindă somon să fie nevoit să dețină un permis. Am analizat legislația existentă, e vorbă de regulamentul 404 bară 2011 care prezintă detalii referitor la felul în care pot fi alocate permisul de pescuit pentru pescuitul recreativ. În ceea ce privește raportarea acum și problema actelor delegate, măsurile tehnice definite de statul membru ar trebui să fie aduse la cunoștința Comisiei nu în timp de trei ani, ci în timp de un an Ni se pare o abordare mult mai rațională care să ne permită să reacționăm la schimbările care apar, să fim așadar mai flexibili. Comisia Europeană primește acest tip de informație la fiecare trei ani. Și se pare că ideea inițială a face acest lucru la fiecare șase ani nu e una corespunzătoare. Comisia preferă așadar acest interval de trei ani. În ceea ce privește acum eliminarea actelor delegate, e vorba de un aspect care a generat controverse atunci când un stat membru nu îndeplinește cerințele fixate, actele delegate pot fi retrase. Aici am dorit să ne bazăm pe tratatul de la Lisabona și am dorit ca definiția să fie așadar una aliniată la tratat, care prezintă modalități de a retrage actele delegate. Deci Aceste lucruri aveau un caracter obligatoriu pentru toată lumea, inclusiv statele membre. În uh, ceea ce privește planul de gestiune și prădătorii, rolul prădătorilor în acest plan de gestiune. Știu că Izabela are altă părere. Eu am să vin în apărarea foșilor, dar uh, trebuie să ne bazăm în primul și în primul rând pe adevăr. Toate uh, studiile de cercetare pe care le-am primit și pe care le-am uh, parcurs nu reflectă situația din Marea Baltică. Uh, până și acelea care vorbesc despre impactul focilor și al cormoranilor. Aceste studii parcă nu reflectă adevăratul impact al uh, focilor și cormoranilor asupra resurselor halieutice. Eu consider că ar trebui să fie considerată ca parte integrantă a procesului în ansamblul său Propunerea mea ar fi așadar să-i cerem comisiei să evalueze impactul prădătorilor, precum foci sau cormorani, să vedem cum afectează acestea resursele haleutice în termen de 3 ani, iar până în 2016 Comisia ar trebui să prezintă un plan de gestiune. Dacă în cele din urmă va reieși că nu există nicio problemă, atunci eu voi fi primul care nu va mai face observații suplimentare. Mulțumim, domnul Valesa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Văd că există o serie de aspecte asupra care aș dori să vă atrag atenția. În primul rând, refacerea stocurilor este aspectul cel mai important. Cu toate acestea, vedem afirmații în acest raport care uh, pun refacerea socurilor într-o lumină negativă. Nu pot să fiu de acord cu acest lucru. Ar putea genera retragerea din programele de repopulare. Aceste programe sunt menite pentru a crește, sunt menite să crească rata de reproducere a somonului. Dacă acestea sunt puse în aplicare doar pe durate limitate, nu vor uh, da niciun rezultat. În viitor, trebuie înainte de toate să ne concentrăm asupra unei calități mai bune a materialului genetic folosit pentru repopulare. Trebuie să eliminăm acele metode de repopulare incorrecte. Doar acele operațiuni corecte de repopulare vor putea avea un impact real asupra compoziției genetice a stocului de somon în Baltică. Dați-mi voie să vă reamintesc că dacă nu ar exista aceste programe de repopulare, nu am avea somon deloc în multe din râurile noastre. Iată de ce cred că soluția propusă referitor la repopulare ar trebui modificată. Aici vorbim doar de acele râuri bogate în somon și vorbim de repopulare directă în acele râuri cu potențial uh, de bogăție de somon. Aceste măsuri propuse înseamnă că dacă rezultatul acestor activități nu dă roade, dacă aceste măsuri așadar nu uh, sunt pozitive. Dacă nu punem în aplicare uh, măsuri care să faciliteze uh, trecerea și migrația somonului, atunci nu vom putea reface stocurile de somon în acele zone unde somonul exista din punct de vedere istoric și de unde a fost practic alungat în urma activității omului. Din multe din aceste râuri, uh, somonul a dispărut și are un efect negativ asupra tuturor. Alte uh, consecințe negative ar fi practic permiterea activităților negative care întrerupe uh, Uh, și perturbă func- funcționarea normală a rulelor. Nu putem fi de acord cu acest lucru. Ar trebui să inspectăm 50% din, uh, uh, ca, din capturile descărcate. Eu cred că mai degrabă în loc de 50% ar trebui să mergem, uh, să mizăm pe 20%, ar fi mai, uh, re, mai um, rațional. Articolul 17 care vorbește de control și inspecție. S-a propus ca capitanii să fie obligați să informeze autoritățile relevante imediat ce uh, activitatea de pescuit s-a încheiat. Nu e o solicitare relevantă, realistă. Ar trebui să facem acest lucru cu o oră înainte de încheierea activității de pescuit. Pescuitul recreativ, pescuitul uh, industrial, toate aceste elemente au fost acoperite de domnul um, Grobiarci și salut acest lucru. În ceea ce privește amendamentele, Sper că amendamentele pe care le voi înainta eu să fie acceptate de raportor. În cele din urmă, dați-mi voie să mă adresez Comisiei Europene pentru ca acest regulament să fie unul funcțional care să fie în favoarea și în folosul pescarilor, ar trebui prescris. Din păcate, multe din soluțiile propuse nu uh, reflectă realitatea. E păcat că nu folosim exemplul regulamentului 1100-2007 uh, referitor la refacerea resurselor de țipar. Eu cred că doar uh, modificarea unor cifre pe aici pe acolo nu va soluționa aceste probleme com- complexe. Poate că sunt mult prea dur, dar uh, mi se pare că acest document nu reprezintă o bază bună pentru un schimb uh, constructiv de opinii, dar acest regulament va avea un impact considerabil asupra stocului de somon. Vă mulțumim, domnul Cristensen, vă rog. Mulțumesc. raportorului pentru munca făcută în acest context. În general, trebuie să vă spun că sunt de acord cu raportorul și pe mine mă îngrijorează lipsa de date științifice din acest domeniu. Bineînțeles, am organizat audiere, salut acest fapt, am auzit atunci părerea experților când am elaborat raportul. Da, atunci am văzut că există și informații mai serioase în ceea ce privește gestionarea stocurilor de somon din Marea Baltică și e important să ai astfel de date atunci când ai niște planuri multianuale. Și deși lipsesc datele, există totuși și alte soluții. Și ca raportor din umbră, în numele grupului meu, am câteva comentarii privind amendamentele. Am și un comentariu de ordin general. 6, 7, 13 și 14. Sunt de acord cu aceste amendamente. Acolo se spune că toate uh, tot ceea ce toate embarcațiunile de angrement uh, pot fi eliminate. În ceea ce privește articolul 5, producția la scară mică. Acesta este un indicator bun pentru a ști care este situația unui uh, stoc de pește, în acest caz somonul. Însă e problematic atunci când uh, ne folosim de un singur indicator. Ar trebui să mai avem încă un indicator. De exemplu, femelele care se întorc la punctul de plecare în râuri, uh, numărul acestora reprezintă un indicator. Și aș vrea să mai adaug încă un punct. Statele membre vizate ar trebui uh, să publice date în ceea ce privește femelele de somon care se întorc la uh, locul de reproducere în râuri. Deci ar trebui să se vorbească despre aceste zone de reproducere. Amendamentele 18 și 19. Acolo se vorbește de uh, nevoia de a avea registre electronice pe toate, la bordul tuturor navelor. Nu știu dacă e necesar așa ceva. Raportorul propune ca vasele cu o lungime de sub 12 metri să nu aibă această obligație de uh, a ține un registru la bord. Însă să nu uităm că există și toate aceste poveri administrative care practic sunt inevitabile. Și ultimul uh, rând, E vorba de Comisia de Mediu. Deci trebuie să vedem dacă la urma urmei trebuie să interzicem definitiv sau nu pescuitul uh, somonului. Deci asta înseamnă că pe viitor nu va mai exista pescuit comercial la această specie. Da, eu sunt de acord că se pescuiește și ilegal somonul însă nu trebuie să-i uh, pedepsim pe pescarii care sunt legali și sunt înregistrați. Eu cred că ar trebui să controlăm și să gestionăm, să controlăm practic mult mai bine pescuitul neînregistrat. Aceste acțiuni ilegale amenință existența acestei specii. Deci, spun încă o dată, nu trebuie să-i sancționăm pe acei pescari care uh, acționează în mod responsabil. Vă mulțumesc, doamna Lövin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și eu raportorului, domnului Grobarcic, pentru toată munca pe care a făcut-o la acest raport. Eu mă înclin mai degrabă către filozofia comisiei. E un plan de management pentru a reconstitui uh, stocurile de somon sălbatic din Marea Baltică și să fac presiune asupra statelor membre, precum uh, asupra Suediei, unde există multe râuri în care pe care urcă uh, somonii. Deci ideea e să se um, uh, reconstituie apele acestor râuri pentru ca peștii să poată urca din nou. Cred că în jur de 60 și 70% din somonii din Marea Baltică sunt somoni din stocuri reconstituite. Sunt acolo pentru a ajuta industria pescuitului, însă în același timp acești somoni amenință somonul sălbatic. Deci asta e problema somonul sălbatic are de suferit de forma prezenței acestor uh, somoni reconstituiți, să zicem așa. Spre deosebire de colegul meu, eu salut propunerea comisiei și cred că nu ar trebui să uh, eliminăm treptat uh, reconstituirea stocului uh, peste șapte ani. Și sunt de acord și cu domnul Alesa toate uh, reconstituirile trebuie să se facă din uh, pești care provin din același râu. Deci să avem aceeași bază genetică. Un lucru care mă îngrijorează în raportul tău, mare e faptul că spui că nu ar trebui să registre la bord și nici uh, înștiințări automate pentru navele care au o lungime de sub 12 metri. Uh, Asta mă îngrijorează, deoarece dacă nu mă înșel eu, majoritatea pescarilor din Marea Baltică care pescuiesc somon au niște nave foarte mici. Deci asta ar însemna că am exclude un număr mare de pescari profesioniști. I-am scuti și sunt de acord, ar trebui să includem pe toată lumea și pescarii de agrement în planurile de control și de gestiune. Deci, după părerea mea, n-are rost să-i lași pe unii pe de, din afară. Deci, așa cum spune Comisia, toate navele ar trebui să aibă registre la bord și uh, obligativitatea înștiințării. Și sunt de acord cu tine și pescarii de agrement ar trebui să intre sub incidența acestor uh, obligații de raportare, într-un fel sau altul. Asta statele membre trebuie să vadă cum uh, vor uh, proceda. Să știm că majoritatea capturilor sunt, uh, sunt uh, făcute de navele de agrement. De asemenea, propui să revizuim uh, interzicerea seciilor în derivă. Astea sunt folosite pentru pescuitul în larg. Și conform planului, uh, văd că nu ai schimbat nici tu paragraful respectiv din propunerea comisiei. Deci noi am vrea să se interzică complet pescuitul în larg, deoarece singura cale de a, de a ne îndrepta către un pescuit durabil este să avem cât mai multe stocuri la gurile râurilor, acolo unde aceștia intră în mare. Deci n-ai cum să ai năvoade de derivă tocmai pe acolo pe unde trec uh, somonii. Și să nu uităm uităm că interzicerea privind uh, steticile de derivă nu a fost făcută de dragul somonului, ci de dragul unei alte specii. În ceea ce privitor la foci și la cormorani. Știm că Există un efect foarte negativ pentru somonul sălbatic. Și ar putea fi afectată foarte mult mortalitatea stocurilor uh, de somon sălbatic, dar să ne uităm și la mortalitatea, uh, rata mortalității focilor și cormoranilor care consumă, care mănâncă somon. Da, poate că în planul de management ar trebui să ținem cont de acest lucru. Încă un lucru care a fost adoptat de Comisia ENVI și care cred că e foarte important e armonizarea uh, regulilor privind somonul și uh, um, știuca de mare. Consiliul uh, din Marea Baltică a spus că există mari uh, suspiciuni în ceea ce privește raportarea știu ci de mare. Mă scuzați, e vorba de păstrăvul de mare și de somon. Deci există suspiciuni în legătură cu o subraportare a capturilor la aceste două specii. Și ați menționat de asemenea că Uh, Consiliul uh, al uh, regional al Balticii nu oferă toate aceste documente. Ei spun că nu sprijină planul, spun doar că nu au putut să evalueze așa cum se cuvine situația. Din câte știu eu, Consiliul Consultativ Regional pentru Marea Baltică are a făcut niște declarații privind registrele la bord, însă nu și în ceea ce privește înștiințările prealabile. Deci aș vrea lămuriri din partea dumneavoastră uh, în această privință. Cred că asta e tot ce am avut de spus. De asemenea, v-aș ruga să avem un termen mai lung de înaintare a amendamentelor. în lunie prea devreme. Mulțumesc, domnul Kun. Ja, nu einige... Da, aș dori să fac câteva observații. Aș dori să îi mulțumesc domnului Covacec și colegului Valesa pentru prezentările dumnealor. Acestea într-adevăr punct, punctul pe I, această posibilitate de a reface stocurile sălbatice de somon, am observat că tacurile sunt întotdeauna exprimate în tone, în timp ce la somon acestea sunt exprimate în indivizi. Știm așadar astfel care este situația în care se găsesc uh, stocurile de somon Știm că efortul de pescuit cel mai redus apare atunci uh, când o specie se uh, îndreaptă înspre locurile de reproducere. Atunci e număr concentrat și atunci este capturată, fie că e vorba de pescari uh, care practică pescuitul recreativ sau pescari profesioniști în ceea ce privește pescuitul recreativ. Cred că trebuie să venim cu precizări, să vedem ce intră exact în această categorie un alt aspect reluat de domnul Grobacev. Cred că e o problemă a controlului. Specia somonului sălbatic pentru a o putea reproduce e deja destul de greu. Și iată de ce cred că trebuie să dăm undă verde acestor proiecte de reproducere la scară mică și de repopulare tocmai în, uh, în râuri pentru a putea, pentru ca somonii să poată să urce înapoi în râuri și să se reproducă în mod natural. Având în vedere că acolo unde se concentrează cei mai mulți pești, uh, ei, unde se reproduc, se concentrează cei mai mulți pești, o știu și focile și puteți vedea că acest lucru este confirmat de um, și de știință. Și, dragă Izabela Lovin, institutul nostru din Rostock a confirmat acest lucru. În 10 ani se va afla o populație considerabilă la sudul Mării Baltice și au nevoie de hrană. Dacă puteți vedea atunci când uh, uh, populațiile de somon sălbatic sunt în reproducere și urcă în râu, atunci focile se adună în număr considerabil la gura de vărsare și atunci pot să prindă somonul foarte ușor. Iată de ce trebuie să ne gândim uh, uh, ce facem cu uh, cormoranii și cu focile, cum integrăm populațiile lor în niște planuri de management, în planuri de gestiune raționale. Obligativitatea jurnalului de bord sună excelent. Fiecare trebuie să aibă un jurnal de bord. Iar în uh, cadrul Uniunii Europene, lungimea unei nave este de 15 metri pentru un jurnal de bord. Au, uh, de asemenea, o dotare destul de modernă, dar ce se întâmplă cu navele de 12 metri? Aceasta este o condiție a Uniunii Europene, deoarece avem planuri multianuale pentru coci și alte specii iar am spus că dacă există planuri multianuale, planuri de gestiune, trebuie să fie controlate mai bine. Trebuie să putem controla pescarii fie pe telefonul mobil atunci când ies în larg și când intră înapoi pe uscat, trebuie de asemenea să putem să-i contactăm trebuie ca înainte ca pescarul să ajungă pe uscat să-și poată estima captura, trebuie să aibă un contar la bord. Oameni buni, ce vrem să facem? Trebuie să vegem ca fiecare barcă să aibă un jurnal de bord. Dacă e vorba de o barcă mică, uh, cu pânză, atunci e pescarul acolo lângă captură și scoate caietul de bord din buzunar și începe să scrie Cam atât în ceea ce privește ce doream să vă spun. Dar uh, cred că temperamentul uh, l-am luat de la colega Fraga. Cred că dânsa m-a inspirat. La colega Fraga se pe pone tot lo Señora Fraga, tiene la palabra. La Da, pe ea o acuzăm de toate relele aici. Întotdeauna e oaia neagră, doamna Fraga, nu? Eu vreau să vorbesc despre amendamentul 25. Uh, năvoadele cu ochiuri. Eu mă opun. Uh, năvatele cu deriv- de derivă deja cauzează multe probleme aici la Consiliu și eu nu sunt dispusă, după tot ce am suferit pe tema asta, să mai redeschidem uh, această chestiune. Am deschide cutia Pandorei. Deci mă opun cu tărie amendamentului 25. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Fraga! Cred că nu mai dorește să intervină nimeni. Comisia, dacă dorește. Si. Uh, many thanks, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. E rândul meu să îi mulțumesc raportorului pentru munca făcută și pentru raportul care consolidează propunerea Comisiei, după părerea mea, pentru a asigura conservarea stocurilor și o exploatare durabilă. Trebuie să vă spun că anumite amendamente sub ambițiile exprimate de comisie. De exemplu, cum ar fi extinderea uh, cutirilor. Scopul nostru este conservarea stocurilor, deci uh, nu ar trebui să pierdem asta din vedere. Există anumite elemente la care am putea avea probleme. And the logic that were... Și ar vrea să explic care este logica din spatele propunerii noastre. În primul rând, regulamentul privind controlul și registrul de bord și științarea prealabilă. Un subiect cheie. În planul nostru de gestiune am propus să fie acoperite toate navele care trebuie să afișeze autorizația de a pescui somon. Deoarece, așa cum s-a spus astăzi, există foarte mult somon prins de nave mici. Și în momentul de față, aceste nave de mici dimensiuni nu sunt monitorizate deloc. Sute de somoni sunt prinși anual, fără ca ei să apară în statisticile noastre. Și un element uh, exprimat și de datele științifice, de comitatea științifică, a fost că nu avem date care să ne uh, uh, asigure în legătură cu faptul că luăm niște decizii corecte atunci când gestionăm stocurile de somon sălbatic. sălbatic. Deci dacă nu vom avea obligativitatea aceasta pentru toate navele, vom exclude practic 90% din uh, embarcațiunile ce pescuiesc somon. Deci noi am propus să se uh, renunțe la scutirea actuală și anume pentru vasele care au uh, sub 10 metri. Însă, de aceea vrem să fie acoperite toate navele. Poate că vi se pare o măsură cam drastică, însă să nu uităm că Marea Baltică se caracterizează tocmai prin prezența unor nave de mici dimensiuni deci să nu uităm că și în ceea ce privește codul, acoperim toate navele care au peste 8 metri, deci să nu uităm toate acestea. Aceste propuneri sunt menite să ne facă să ajungem la un nivel durabil de pescuit și pentru asta nevoie de statistici, trebuie să știm ce se întâmplă și în funcție de aceste date trebuie să hotărâm care va fi poziția noastră, să dacă nu putem ști ce se întâmplă, deoarece excludem de la procesul de monitorizare o mare parte din navele care uh, sunt active acolo, nu avem cum să facem nimic. Un alt element. Reconstituirea stocurilor. Vreau să vă reamintesc că cel de-al doilea obiectiv uh, principal din propunerea noastră e să păstrăm integritatea și diversitatea genetică a somonului sălbatic. Asta e principala miză. Și pentru a atinge acest obiectiv, uh, consilierea științifică este foarte importantă. Și de aceea am propus noi acest îndemn de a pune capăt reconstituirii celorlalte stocuri de somon, deci nu a celui sălbatic. Noi credem că 10 ani e o perioadă pentru eliminarea treptată a acestor măsuri și știu că va fi greu să face legătura cu, realiză, cu uh, îndeplinirea uh, obiectivelor care sunt ambițioase. Și dacă acestea nu vor fi atise, se va continua restocarea, reconstituirea stocurilor, însă eliberarea acestor uh, somoni reconstituiți nu ne va ajuta să uh, refacem uh, integritatea genetică a somonului somatic. În ceea ce privește nivelul de capturi și uh, acel procent de 15%, da, poate că ne-am dorit să facem așa ceva, însă povara administrativă ar fi imensă. Și statele membre ar întâmpina greutăți foarte mari pentru a respecta această cerință. Un alt lucru. Definiția pescuitului de agrement. Am spus că noi putem uh, introduce o definiție a pescuitului de agrement – pentru asta vă propun să facem trimitere la definiția care există deja în regulamentul Consiliului. Asta pentru a evita uh, suprapunerea definițiilor. Un alt lucru. Revocarea drepturilor pe care le au statele membre. Am discutat asta în cadrul reformei PCP. Aș vrea acum să mă refer doar la propunerea de a aplica articolul 2158. E un articol care trebuie urmat în caz de încălcare a dreptului comunicar, pentru care pot fi aplicate sancțiuni într-un stadiu ulterior. Să înțelegem că această procedură e foarte nevoioasă și complicată pentru a retrage statelor membre drepturile ce le-au fost uh, acordate. Și pentru a face față acestei probleme a revocării drepturilor, deoarece în caz de probleme trebuie să acționezi rapid, dorim să avem o procedură nu atât de îndelungată. Deci noi ne dorim să putem reacționa mult mai rapid. Al lucru, predătorii, mamifere și cormorani. Cred că am vorbit despre asta de multe ori. Aș vrea să menționez un lucru. Bineînțeles, statele membre pot elabora măsuri naționale pentru a gestiona populația de cormorani chiar și în contextul directivei privind habitatele și păsările. Bineînțeles, putem să ne luăm angajamentul de a menține eforturile de cercetare pentru a vedea care este impactul acestor cormorani și altor prădători, însă trebuie să vă spun că simțim și ceva frustrare deoarece nu am ajuns la niște Uh, date concludente în, în acest domeniu. Deci nu e ușor să faci un plan multianual și de aceea încurajez statele membre să ia toate acțiunile necesare pentru a acționa conform directivei Habitat și Păsări. Referitor la interzicerea secilor în derivă. Mă voi limita spunându-vă că această interdicție are de a face cu rezoluția ONU care cere uh, o astfel de interdicție. Deci e important ca noi să ne respectăm nivelul de angajamente pe care ni l-am luat în urma acestei rezoluții a ONU. Trebuie să facem asta pentru a asigura o bună punere în aplicare a obiectivelor din această rezoluție. Deci trebuie menținută interdicția acestor seci în derivă. Mulțumesc! Îi voi da acum cuvântul domnului Grobarcic pentru încheierea dezbaterilor. De asemenea, s-a propus să se prelungească termenul de înaintare a amendamentelor și dacă sunteți de acord, vă propun ca în loc de 4 iunie să se încheie termenul pe 11 iunie. 11 iunie la prânz. Votul în comisie în loc de 20 iunie va fi pe 11 și 12 iulie. Sunteți de acord? Bine, așa vom face. Prelugim termenul de înaintarea de amendamentelor până pe uh, 11 iunie. Domnul raportor. Tak, dziękuję bardzo. Wszystkim Państwu serdecznie Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere, să le mulțumesc pentru comentarii, comentarii făcute pe seama raportului meu. Însă nu pot decât să uh, îmi exprim dezacordul față de anumite afirmații. Pentru că dacă ne uităm la logica pe care am aplicat-o, acesta ar putea, putea părea logice la prima vedere. În ceea ce privește raportul referitor la tacuri, ă, totalul de capturi autorizate, noi am avut deja această discuție în trecut, am avut deja aceste probleme în trecut. Și poate că nu avem în momentul de față o informație suficientă, însă se pare că, de fapt, acum ă, oglindim această abordare. Acum, poziția aceasta e diferită de cea care a fost prezentată de către comisie. Acum, în ceea ce privește uh, reconstituirea stocurilor. De asemenea, aici subiectul e oarecum controversat. De ce? Pentru că dacă reconstituirea stocurilor în uh, Marea Baltică, în nordul Europei, a fost întotdeauna desfășurată, cel puțin în ultimii 20-25 de ani, ei bine, atunci ne putem pune întrebarea unde mai putem găsi somon sălbatic în ziua de azi? Pentru că somonul pe care îl avem e somon care a fost introdus în mare și el a devenit uh, sălbatic uh, Și deci, nu știu dacă mai putem găsi undeva somon sălbatic care să ne permită reconstituirea stocurilor. Poate că ar trebui să mergem Groenlanda și să vedem proiectele de acolo, cum anume. Uh, somonul introdus acolo a redevenit uh, din nou sălbatic. Dar, pe de altă parte, nu putem să fim de acord cu introducerea unei specii diferite decât cea care este uh, să fie uh, introdus. Somonul norvegian este cel care în momentul de față este cel mai introdus pe, în mare și nu putem fi de acord cu asta. Acum, în ceea ce privește secile în derivă, acestea au fost utilizate, au fost utilizate în Marea Baltică și observăm că acest lucru duce la o scădere uh, continuă a stocului. Deci, secile în derivă Uh, nu afectează cantitatea. Și rezoluția Națiunilor Unite, uh, de fapt, se referă la acele năvoade plutitoare, uh, flotante și nu la secile în derivă. Iată că avem aici Uh, o abordare diferită pentru mările deschise și pentru Marea Baltică și avem aici diferențe și specificități în funcție de specii, de aceea nu trebuie să amestecăm lucrurile. Noi am uh, dezvoltat o serie de studii și acestea au fost prezentate, înaintate Comisiei Europene. De aceea, uh, din câte înțeleg eu, interdicția acestor seci în derivă nu afectează nici delfinii marsui, nu afectează delfinii marsui în Marea Baltică. Uh, noi avem aviz științific pe această temă, deci nu putem fi de acord cu astfel de afirmație. Acest lucru a fost evaluat, a fost uh, studiat și trebuie să luăm în considerare acest aviz științific. Acum, în ceea ce privește controlul, haideți să ne mai imaginăm o persoană care are o barcă cu motor și care pleacă la pescuit cu undița. Și atunci ne putem pune întrebarea, oare ar trebui ca persoana asta să aibă și ea un carnet de bord? Eu pot fi de acord că fiecare persoană care pescuiește în Marea Baltică ar trebui să fie controlată, da. Dar dacă vrem să ne uităm la raportul prevăzut Uh, de agenția din Vigo, ei acolo descriu anumite metode de pescuit și uh, prevăd controle în mod permanent pentru, deci care să fie desfășurate tot timpul. Însă situația e diferită în alte state membre și nu putem să ne așteptăm ca fiecare embarcațiune, fiecare barcă să fie verificată și controlată. Și uh, ne putem aștepta la o rată de control de 50% din totalul de pește capturat. Dar eu, eu cred că asta e cea mai bună posibilitate, cea mai bună modalitate de a rezolva această problemă. Mai ales în această perioadă inițială de punere în aplicare a planului de gestiune pentru somon, în așa fel încât fiecare persoană să fie obligată să declare capturile sale cantitățile pescuite, însă va fi foarte greu să cerem acest lucru și din partea, știu, a turiștilor. Ei nu să aibă un uh, carnet de bord, pentru că altfel am fi într-o situație total schizofrenică. Acum, în ceea ce privește prădătorii, întrebarea e, sau problema este mai complicată decât pare la prima vedere. Comisia <laughs> Europeană vrea să placeze responsabilitatea pe umărul statelor membre și se pare că aici abordarea este rațională pentru că, de fapt, nimeni nu vrea să-și asume această răspundere periculoasă. Dar, pe de altă parte, din motive geografice, uh, membrii statele membre în mod individual vor avea dificultăți pentru a implementa astfel de planuri de gestiune. Spre exemplu, în Polonia, noi ne aflăm în mijlocul unui proces de de restituire. de reconstituirea stocurilor de focă gri. <laughs> Și sunt cantități mari de focă green în Suedia și în alte țări și evident că acest lucru afectează în consecință cantitățile și stocurile de somon. De aceea avem nevoie de o gestiune pe ansamblu. Nu putem să ne mulțumim cu o abordare individuală din partea statelor membre. Și um, noi repetăm în mod uh, clar acest lucru către Comisia Europeană și Comisia Europeană ar trebui să țină seama de aceste observații. Cam atât, domnule președinte. Și oricum, dacă mai sunt și alte subiecte, le putem discuta în mod bilateral și uh, vă invit pe toți să depuneți amendamente ca să le putem discuta. Președintele, mulțumesc. Trecem acum la punctul următor, 22, ceva de subliniat, nu, 23, deci 22 diverse nimic, 23 comunicări din partea președintelui în ceea ce privește deciziile adoptate de ședința coordonatorilor, au fost deja transmise. Dacă nu sunt observații în ceea ce privește aceste observații, se consideră a fi obiect, aprobate și următoarea ședință va avea loc la Bruxelles 20 iunie 2012 la 9 până la 12.30, de la 3 până la 6.30 pe 21 iunie 2012 la 9 până la 12.30. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, vă mulțumesc pentru intervenție intervenție, mulțumesc și interpreții, interpreții mulțumesc domnului președinte, la revedere! Sí, mañana